Bien, je propose que nous commencions notre... Vă propun să începem reuniunea. Bună ziua! În momentul în care doamna Ayala Sender va fi terminat cele de vorbit, mulțumesc. Deci vă propun să începem reuniunea. Aș dori, în primul rând, să-mi cer scuze numele președintelui care este reținut în statul membru din care provine. În mod normal va veni după amiază, dar acum când vorbesc cu dumneavoastră nu sunt foarte sigur că se va întâmpla așa, am să vă țin la curent pe măsura desfășurării lucrărilor noastre. Îi salut pe funcționarii Consiliului și ai Comisiei Europene, pe membrii Curții de Conturi, bineînțeles pe asistenți, reprezentanții grupurilor politici și uh, secretariat. Ați primit uh, procesul verbal al reuniunii anterioare din 17 noiembrie 2011, așa încât dacă acest proces verbal uh, nu a primit observații, va fi considerat uh, aprobat. Vă atrag atenția asupra mai multor subiecte. Limbile disponibile sunt uh, absolut suficiente pentru desfășurarea activităților noastre și pentru expresia politică a parlamentarilor. Reuniunea noastră este transmisă pe internet și vă rog să fiți atenți când vă alegeți microfonul. Deci, încă o dată spun, atenție la alegerea microfonului, să alegeți microfonul din stânga dumneavoastră. Deci să trecem la primul punct din ordinea de zi și anume delegația comisiei noastre în Ungaria, la cinci ani după aderare, punerea în aplicare a fondurilor europene, controlul și chestiunile de supraveghere. Dau cuvântul doamnei Grasle, care este raportorul pe acest subiect. vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am fost șefa acestei delegații am avut o vizită încununată de succes în uh, Ungaria. Întotdeauna este foarte util să mergi în statele membre să vezi care este situația de acolo. Am uh, văzut că, în, că Ungaria se găsește într-o situație de restructurare, mai ales a administrației uh, publice. Am întâlnit acolo um, noi oameni uh, care nu erau tocmai experți în domeniul lor, dacă pot să spun așa. Am văzut de asemenea că administrația a fost uh, restructurată fundamental și ne-am uh, exprimat îngrijorările uh, legate de această, de această restructurare, care vor fi efectele asupra gestionării fondurilor europene. Am spus foarte clar că nu ne încântă foarte mult acest proces de restructurare, nu dorim să ne implicăm în uh, afacerile interne, ceea ce se întâmplă într-un stat, dar ne dorim să avem întotdeauna un adevărat partener de discuție în statele membre, deoarece uh, au fost amintite diferite uh, probleme legate de administrația locală și cred că toți colegii sunt de acord cu impresia pe care am avut-o eu. Am văzut că Ungaria se confruntă cu probleme în urma crizei economice, însă încearcă să rezolve aceste probleme. Ungaria este un uh, stat membru care, uh, desigur, se confruntă cu proprii uh, probleme politice, încearcă, desigur, să le rezolve Vizita noastră consider că a fost una de succes pentru că am văzut că se depun eforturi în Ungaria, se depun eforturi de a accesa fonduri europene și ca aceste fonduri să fie gestionate cât mai uh, profesionist. Am discutat, desigur, organizarea internă legată de um, împărțirea fondurilor structurale, am discutat despre gestionarea fondurilor agricole și am uh, văzut că Ungaria, ca și uh, Uh, majoritatea restului statelor membre nu își dorește uh, de fapt o reformă a politicii agricole uh, comune pentru că la o suprafață medie de, de 2,5 hectare nu se înțelege de ce este nevoie de această reformă. În ceea ce privește marile proiecte, acolo unde a existat uh, probleme și în regulă, de exemplu, pro, uh, proiectul uh, metroului uh, s-a încercat sau se încearcă rezolvarea problemelor. În ceea ce privește um, Olaf, uh, Olaf își dorește existența unui singur punct de contact în uh, Ungaria. De fapt, această instituție există, dar uh, con- contactul și colaborarea nu funcționează atât de bine. Am redactat un uh, raport foarte detaliat și doresc să mulțumesc pentru acest lucru secretariatului. Am enunțat câteva recomandări în acest uh, raport. După părerea mea a fost foarte bine să mergem să vizităm uh, Ungaria, deși Ungaria nu reprezintă o prioritate din punctul de vedere al problemelor legate de, fonduri, de fondurile europene. Dar a fost o idee foarte bine să vizităm un nou stat membru și cred că totuși lucrurile se desfășoară foarte bine acolo din punctul de vedere al gestionului fondurilor europene. Aș dori să mulțumesc colegilor care au fost prezenți, aș dori să mulțumesc secretariatului pentru organizarea acestei vizite, care, după părerea mea, a fost foarte interesantă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dorește cineva să ia cuvântul? Comisia dorește să spună ceva? Mulțumesc. Grazie, signor Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Constatările misiunii Parlamentului care sunt prezentate în raport sunt uh, aliniată la viziunea Comisiei apropo de situația din Ungaria, care are o administrație eficientă și care a trecut prin transformări majore. Transformări care, evident, atrag niște riscuri pe care Comisia le-a subliniat, dar noua organizare pe care am văzut-o funcționează și pare să funcționeze foarte bine în ceea ce privește gestionarea fondurilor. Ungaria a fost o țară foarte centralizată, ceea ce înseamnă că gestionarea și supravegherea uh, plăților făcute din fondurile europene a fost de asemenea centralizată, făcută la nivelul Ministerului Dezvoltării. Aceasta este punctul de referință în ceea ce privește cheltuirea fondurilor europene. Și s-a arătat uh, că au fost identificate unele probleme uh, de care ungurii se ocupă la ora actuală, fără îndoială. Comisia consideră că piețele, contractele publice și modul în care sunt gestionate uh, trebuie să fie avut în vedere de partea maghiară, trebuie să li se acorde mai multă grijă. În primul rând, trebuie ca legislația națională să se alinieze la legislația comunitară. S-au făcut progrese în acest sens, iar acum procedurile sunt aproape în totalitate aliniate la cele prevăzute în dreptul comunitar. Mai există unele mici probleme, dar în majoritatea cazurilor Ungaria s-a aliniat la dreptul comunitar. Trebuie de asemenea să fie analizat modul uh, în care se aplică criteriile de selecție. Uneori sunt prea restrictive. Iar uh, participanții la licitații sunt excluși conform unor prevederi care nu sunt garantate în legislația maghiară. Lucrul acesta ar putea să ducă la o distorsionare a concurenței în ce privește contractele publice. Și ar putea de asemenea să ducă la o utilizare neeficientă în totalitatea resurselor comunitare. S-ar putea să apară costuri excesive, în, mai ales în ce privește anumite investiții cofinanțate din fondurile structurale. Pe lângă acest lucru trebuie să accentuăm faptul că Ungaria uh, are o absorpție eficientă a fondurilor structurale și că rezultatele Ungariei sunt mai bune decât media dacă le comparăm cu alte țări uh, în ce privește rata de absorpție a fondurilor structurale. Ungaria a desfășurat câteva activități interesante, inovatoare în acest domeniu. A făcut un fel de exerciții de inginerie financiară. Ungaria, fără îndoială, este țara care și-a mobilizat aceste instrumente uh, foarte bine, deși are o structură destul de complicată, a durat destul de mult până când s-a pus pe picioare, dar rezultatele încep acum să se vadă. Impactul acestor instrumente asupra activităților economice au un efect uh, de bulgără, de zăpadă, uh, și instrumentele naționale au același efect și se fac acum simțite. Suntem însă la, în etapa de început pentru că aceste instrumente trebuie de asemenea să se vadă cum funcționează. Însă este un aspect pozitiv. Și un alt aspect pozitiv este faptul că Ungaria a desfășurat acțiuni integrate, fie referitoare la mediul urban, fie la mediul rural. Sau a făcut uh, încercări de a ajunge la efecte de sinergie în cercetare, inovare și susținerea întreprinderilor. Deci este o imagine cu câteva umbre, dar și o imagine cu foarte multă lumină. Cred că putem să spunem că Ungaria este o țară care uh, folosește fondurile structurale uh, într-o manieră eficientă și cred că asta este viziunea atât a Comisiei cât și a dumneavoastră. Mulțumesc, uh, intervenția dumneavoastră este foarte bună, domnul Makakis. Vă mulțumesc. În primul rând aș dori să-i mulțumesc colegei Gresle pentru acest raport care a fost redactat uh, foarte bine. Cred că este foarte bine să vizităm um, un stat care nu se regăsește printre prioritățile noastre pentru că este important să facem, dacă pot spune așa, un fel de vizită surpriză Acum, în ceea ce privește rata de absorție, dacă este să vedem care sunt problemele principale, acestea sunt probleme cunoscute, de fapt, din alte state membre. Cine, uh, ce fel de competențe are, care, este, care sunt relațiile și competențele între Comisie și statele membre, cât de mult s-a progresat în domeniul uh, tehnologiei informațiilor, și eu aș dori să spun foarte clar că Ungaria ne-a demonstrat că este capabilă să um, învețe, pentru că din raport am, venit, am văzut foarte clar care, ce lucruri au fost uh, îmbunătățite, uh, unde se lucrează pentru a îmbunătăți alte lucruri și Ungaria ne demonstrează aș, așadar, spre deosebire de alte state, că este posibil să se facă uh, progrese. Și Comisarul Șemeta ne-a dat de exemplu, ne-a dat idei despre cum pot fi folosite foarte bine fondurile europene. Ungaria se află undeva peste uh, media europeană și mă întreb de ce lucrurile nu se pot îmbunătăți și în Italia, în Spania sau în uh, Regatul Unit. Cred că trebuie să analizăm mai îndeaproape uh, situația și nu să nu apelăm doar la uh, întreruperea plăților, ci și la suspendarea acestor plăți pentru uh, statele care nu își fac așa cum trebuie de acasă. Mulțumesc încă o dată uh, colegei Gresle. Doamna Ayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte, și eu îi mulțumesc doamnei Gresle pentru acest raport și pentru recomandările făcute Aș dori doar să pun o întrebare, două întrebări de fapt, legate de vizita aceasta. Aș vrea să adresez mai ales comisiei niște întrebări, mai ales după ce a spus domnul Ceaci care mi se pare foarte important. Dacă mi-aduc aminte bine, în raport, în raportul comisiei, mă scuzați, al Curții de Conturi, se semnalau niște probleme legate uh, de Ungaria, mai ales în ceea ce privește fondul de coeziune. În principiu nu apar în acest raport, nu apar prezentate cu importanța necesară, dar a fost, uh, absorpția fondurilor este o prioritate pentru toate statele membre și Punerea lor în aplicare, de asemenea, este o prioritate, mai ales că nu este ușor să le gestionezi și situația a fost la fel și în Spania. Deci întrebarea este următoarea. Ce relație există între această vizită și ce ne spune Curtea de Conturi în legătură cu această țară? Și în al doilea rând, instrumentele acestea de inginerie financiară, sunt de acord cu, aceste, cu cele spuse de comenie, am uh, susținut uh, folosirea acestor instrumente pentru a permite activității private să poată fi implicată în aceste inversiuni. Vreau să întreb în ce sectoare funcționează aceste instrumente de inginerie financiară, despre ce sectoare vorbim, despre ce întreprinderi mici și mijlocii și despre ce rentabilitate au. Mulțumesc! Merci. Euh, Mulțumim. Doamna Ayala Sender a vorbit despre Curtea de Conturi. Dorește Curtea de Conturi, conturi să răspundă? Nu? Domnul Von. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc colegilor noștri pentru raportul lor, în special pentru recomandările um, care încheie acest raport. Însă, la citirea raportului m-au frapat două probleme care nu sunt vizate în recomandări. Una, achizițiile publice. Întrebarea mea este dacă colegii noștri consideră că aceste achiziții merg bine acum în Ungaria și a doua problemă, criminalitatea organizată menționată la pagina 11 a raportului și acolo se spune despre criminalitatea organizată că va urma modificarea codului penal maghiar în 2012 care face un factor agravant implicarea în activități de criminalitate organizată. Ce ne spune acest lucru în legătură cu lupta împotriva criminalității organizate din Ungaria? Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałem... Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur celor care au mulțumit delegației noastre uh, în Ungaria. Cu toate că era chiar ajunul vacanței, vacanței și majoritatea deputaților doreau doar să plece în vacanță. De aceea mulțumesc și mai mult delegației. Este, și este foarte important să facem să dispară mitul că uh, fondurile comunitare sunt subutilizate sau sunt utilizate mai puțin în statele din estul Europei decât în statele din vest. Acest stereotip persistă și să constat că delegația uh, spre Ungaria a uh, contribuit la dispariția acestor prejudecăți. Vă mulțumesc. Aș... Vă rog, doamnă. Mulțumesc. Doar câteva cuvinte pentru a răspunde la întrebările care privesc constatările curții de conturi în ceea ce privește proiectele um, de coeziune și în ceea ce privește achizițiile publice. În ceea ce privește Ungaria, Comisia întotdeauna a considerat, începând cu uh, proiectul ISPA în 2002-2003, și una dintre constatările făcute a fost că acest proiect nu se conformă procedurilor de achiziții publice. Am avut preocupări, însă lucrul, pozi- lucrul, lucrul pozitiv este că s-au înregistrat schimbări. Autoritățile maghiare au fost dispuse să accepte corecțiile care au venit din partea Comisiei și să schimbe uh, normele și aplicarea acestora unul dintre proiectele pe care le-a vizitat comisia dumneavoastră în iulie, sistemul de tratare a apelor uzate din Budapesta, este un exemplu. Corecțiile financiare au fost acceptate în acest caz de către uh, autoritățile maghiare. Acest proiect a fost auditat și în 2007 de către Curtea de Conturi. Așadar, în mod constant audităm procedurile de achiziții publice și am făcut acest lucru și în ultimele luni. Persistă probleme, însă vedem că există o bună credință și dorință de a schimba lucrurile în bine. Maybe some, I can add some... Poate aș putea să adaug câteva date legate de impactul și rezultatele instrumentelor financiare rezultate de la, de la întâlnirea Comisiei de Monitorizare de săptămâna trecută. Numărul de companii care au fost uh, atinse, uh, care au primit uh, contribuții financiare este de 5200. Acest sumele care au fost alocate pentru toate măsurile inclusiv măsurile din centrul Ungariei, care fac parte din alt program, se ridică la 232.000. Acest lucru trebuie să fie comparat cu toate alocările 700 750 de milioane. Așadar, mai mult de 25% din fonduri deja au fost uh, vărsate. Bineînțeles că mai trebuie înregistrate progrese, însă ni se pare un rezultat în mare satisfăcător, dat fiind uh, timpul necesar introducerii acestui tip de instrumente. Microcreditele sunt cele mai folosite, există o serie de alte produse de acces la capital. Vă pot uh, da detaliile uh, pe care le, de care aveți nevoie. Madame Yara. Doamna Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori un exemplu mai concret din partea reprezentantei comisiei care vorbea despre proiectul privind uh, instalația de tratare a apei. Cred că l-am vizitat acum câtva timp, dar mi se spunea că autoritățile maghiare au acceptat corecțiile făcute de comisie. Asta înseamnă, conform raportului, la pagina zece se spune că autoritățile maghiare au capacitatea, posibilitatea să introducă aceste sume în alte proiecte eligibile. Asta ar fi rezultatul acestor corecțiuni despre care vorbe, corecții despre care vorbeați? Alors, le temps que la Commission se Atâta timp cât Comisia se consultă, aș dori, așa Comisia poate să răspundă în liniște, aș dori să pun și eu o întrebare. Pentru că o importantă parte a discuției s-a referit la piețele publice. Atunci când au apărut toate aceste probleme, o serie de companii europene s-au arătat surprinse de funcționarea administrației la fața locului. Bineînțeles că ați vorbit de achizițiile publice și corecțiile care au fost uh, introduce, însă și, de și în legătură cu rezilierea unilaterală a contractelor. Ce se poate face în acest caz? În Uh, cazul rezilierii nejustificate și unilaterale a contractelor. Se propune o mediere. Uh, care este situația cu aceste contracte care sunt contracte publice? Presupun că dețineți toate elementele, pentru că acest tip de comportament dă imaginea unei piețe interne nefuncționale Așadar, pentru companiile europene care sunt afectate de aceste uh, comportamente, nu se trimite un semnal bun. Ce se poate face în acest sens? Că își comprenne bine ma question. Pentru a înțelege bine întrebarea mea, nu este vorba de fondurile europene, pentru că am înțeles că acestea au fost vărsate. Este vorba de aplicarea regulilor de funcționare a pieței interne. este evident că situația din Ungaria are și anumite neajunsuri în ceea ce privește piața internă. Și am evocat aceste neajunsuri făcând, făcând eh, referire la procedura de adjudecare, am eh, evidențiat aplicarea neproporțională a anumitor criterii că anumite criterii, anumite practici duc la excluderea anumitor companii pe baza aplicării legii o, o aplicare non-proporțională. Se intră acolo într-o zonă gri, pentru că procedurile, după părerea juriștilor, nu pot să fie atacate foarte ușor pe planul legalității Este vorba de o aplicare a criteriilor din legislației din legislație care aduce atingere funcționării pieței. Acesta este un element, ați făcut referire la un alt element, contractele reziliate în consecința acest, ca urmare a acestor acțiuni. După cum știți, competența, com, Comisia nu, nu deține competențe în acest domeniu. Aceste competențe țin de serviciile care sunt responsabile de piața internă. Noi însă urmărim tot ce are un efect asupra bunei gestionări a fondurilor. Încercăm să intervenim pentru a facilita acordurile între părți, cum ar fi cazul metroului, unde a existat un contencios. Partea maghiară a considerat că obiecțiile lor au fost justificate, noi considerăm că pot fi criticate, însă s-a ajuns la un acord între părți cu păstrarea contractelor legate de materialul rulant al liniei 4 de metrou și proiectul a putut fi încheiat. Comisia a fost foarte implicată în acest caz pentru că întreaga funcționare a proiectului a fost uh, supusă incertitudinii rezultatului luptei între cele două părți și atunci când vorbim despre 300 de garnituri de metrou, uh, vrem să ne asigurăm că lucrurile se termină bine. Noi urmărim problemele care apar și acolo unde există un posibil impact asupra proiectelor finanțate de noi, căutăm să găsim o rezolvare. Mă scuzați că insist, însă, din câte am înțeles, nu au, a existat o atingere a fondurilor europene, pentru că ați spus că au fost implementate corecții. Întrebarea mea precisă era legată de aplicarea regulilor europene de funcționare a pieței interne, care par să fi fost încălcate. Și este responsabilitatea Comisiei Europene să declanșeze proceduri de încălcare împotriva statelor care nu respectă legislația europeană. Dacă ni se spune că un stat sau altul nu respectă regulile și dacă în plus comportamentele locale duc la rezilierea contractelor care nu sunt conform, care nu este conformă cu piața internă, mi se pare normal ca comisia să acționeze în momentul în care piața internă nu funcționează corespunzător în Ungaria. În momentul în care se aduce la cunoștința Comisiei o ilegalitate, Comisia acționează. Însă, faptele evocate de dumneavoastră nu sunt nu se ridică la nivelul unor ilegalități în cazurile pe care le cunosc eu. Este vorba de cazul în care putem contesta anumite legi ne aflăm în domeniul pe care îl menționam, o aplicare a legii care poate să fie considerată non-proporțională. Este vorba de o lege care poate fi chestionată în fond, dar care persistă, poate părea legală ca formă. Um, cunoaștem câteva asemenea cazuri, așadar nu pot judeca amploarea problemei. După cum spuneam, este o zonă gri unde nu putem ataca legalitatea legii, însă putem uh, contesta o aplicare a legii care ni se pare că contravine unei gestiuni eficiente. Oui, la députée européenne. Doamna Ayala Sender ar dori și ea un răspuns la întrebarea sa din partea comisiei. Il faudrait renouveler la question. Euh, Poate ar trebui să repetați întrebarea. Mă referam la instalația de tratare a apelor reziduale de la Budapesta. Acolo era o problemă. O soluția a fost propusă de comisie și anume era vorba de niște corecții, guvernul maghiar le-a acceptat și asta se materializează în faptul că autoritățile maghiare vor putea să mute fondurile respective în alte proiecte prioritare. Asta am înțeles eu. Cam acesta ar fi tratamentul normal, a înțeleg eu al uh, acestui tip de situație. În momentul în care se acceptă corecțiile, fondurile acelea pot fi incluse uh, la alte priorități. Am înțeles bine cele spuse de dumneavoastră? On this very question, in... În legătură cu această întrebare, într-adevăr, corecția propusă de comisie a fost 25% la un contract foarte important care viza apele reziduale din uh, Budapesta, un proiect de 250 de milioane de euro. Cifra de 25% se datora unei aplicații nereglementare a procedurii de negociere a contractului. Era vorba de în jur de 40 de milioane de euro și aveți dreptate atunci când un stat membru acceptă această corecție, poate să utilizeze fondurile eliberate în acest fel pentru alte cheltuieli uh, care se califică. Dacă nu ar fi fost acceptată această corecție de către Ungaria, ar fi fost o corecție netă din partea Comisiei. Nu văd alte întrebări, deci dau din nou cuvântul raportorului pentru a încheia. Da, cred că am avut o dezbatere foarte interesantă care ne-a arătat cu ce uh, probleme se confruntă totuși un stat membru care a fost considerat că se descurcă totuși foarte bine. Îi dau dreptate și colegului uh, Ceații Marcachis, care a spus că a fost foarte bine că am mers acolo, pentru că putem să ajungem și la alte uh, concluzii concluzii relevante și pentru alte state. Depinde cum privim lucrurile, dacă paharul este uh, pe jumătate plin sau pe jumătate gol. Oricum, problemele sunt unele probleme sunt uh, grave și unele lucruri nu am putut să le înțelegem și nu au putut să fie explicate. De exemplu, proiectul Um, legat de această instalație de tratare a apelor uh, reziduale. Nu s-a clarificat, de exemplu, ce se va întâmpla cu nămolul uh, rezultat în urma procesului de, de, de tratare. Apoi, proiectul uh, Jeremy reprezintă o problemă fundamentală și nu se știe ce se va întâmpla pe viitor. Uh, Uh, ce se va întâmpla cu gestionarea acestui proiect, evaluarea, toate aceste lucruri ne interesează și pe viitor, desigur. Consider că este bine să ne gândim la acest lucru și dezbaterea, tocmai ne-a, dezbaterea și discuția cu Comisia ne-a arătat câte lucruri nu sunt cunoscute de către Comisie. Uh, și este foarte importantă sublinierea uh, relației de responsabilitate a um, statelor membre față de Comisie. Dacă vom discuta despre toate aceste lucruri, doar așa vom putea uh, trece apoi la măsuri concrete. Și aș dori să mă refer la un aspect uh, al democrației parlamentare care mie mi-a dat de gândit. Uh, am discutat cu uh, deputații uh, unguri care este despre abordarea lor față de raporturile Curții de Conturi uh, maghiare. Am înțeles că nu până la urmă nimeni nu se ocupă de aceste raporturi ale Curții de Conturi maghiare. Și în acest context Aș dori să spun că Parlamentul uh, maghiar este mult mai uh, prost organizat decât Parlamentul nostru, decât Parlamentul european și poate ar trebui să începem să ne să ne uh, gândim împreună cu coordonatorii să redactăm asemenea rapoarte regionale în cadrul căruia să cerem ca cineva să se ocupe de, de, de toate aceste aspecte. Deci să avem un adevărat proces uh, de uh, follow-up, de urmărirea tuturor lucrurilor uh, hotărâte. Doresc să mulțumesc tuturor celor prezenți, um, tuturor celor care s-au implicat în această uh, vizită. Um, au fost prezenți și șapte funcționari din partea comisiei și știm foarte bine că este importantă o prezență masivă a comisiei, dar și doresc să le mulțumesc tocmai pentru acest lucru. Mulțumesc! Ah, Domnule președinte, vreau să sprijin uh, ideea doamnei Gresle și anume cum există o, o unitate de, a Parlamentului care se ocupă de relațiile cu parlamentele naționale, am putea în viitor, dacă sunt de acord coordonatorii, să avem o reuniune mai largă cu reprezentanții parlamentelor naționale. Se face acest lucru și la alte comisii, uh, și poate și la această comisie ar putea să funcționeze această reuniune, mai ales pentru a vedea ce spune doamna Gressler. Mulțumesc. Susțin această idee. Euh, Dacă vrem să introducem curțile de conturi naționale în lanțul de autoritate al curții, curții de conturi, trebuie să existe o alianță între Parlamentul European și Parlamentele Naționale o asemenea alianță mi se pare binevenită în sensul și, și susțin propunerea. Propun atunci să încheiem discuția asupra acestui punct și să trecem la punctul 4. Însă înainte de a, asta salut o delegație a cetățenilor din zona centrală a Franței care a venit să asculte lucrările Comisiei de Control Bugetar. Și în plus îi aplaudăm. la, De obicei, uh, vizitele au loc la plenare, mai puțin la comisii. Mulțumim oricum pentru prezența dumneavoastră. Numărul 4, raportul special al Curții de Conturi Europene, eficiența și eficacitatea contribuțiilor Uniunii Europene canalizate prin organizații ONU în țări afectate de conflicte. Raportul excepțional a fost prezentat de către Curtea de Conturi de către domnul Karel Pinksten. Vă felicit uh, pentru audierea în fața comisiei noastre și uh, pentru rezultatul votului. Ați fost propus de către statul dumneavoastră membru să faceți uh, parte din Curtea de Conturi pentru încă un mandat și ați obținut avizul favorabil cu o mare majoritate de voturi. Așadar, vă felicit. Bineînțeles că nu uh, vrem să anticipăm rezultatul din plenară și al votului Consiliului de Ministri, însă uh, îl felicit pe domnul Pinkston. Domnule președinte, mulțumesc uh, membrilor, doamnelor și domnilor deputați din această comisie pentru încrederea uh, exprimată de către uh, comisia dumneavoastră. În al doilea rând, ehm, m-am înșelat pentru că atunci când am văzut eh, intrând delegația, am crezut că este vorba de uh, invitații de la ONU. Însă sunt invitați din circumscripția dumneavoastră. Așadar îi salut și eu. Um, Vous savez que... Știți că vorbim astăzi despre al doilea raport privitor la ONU. La început, Curtea de Conturi avea prevăzut un singur raport, însă a redactat două rapoarte pentru a câștiga timp. Acest audit, care este motivul pentru acest audit? Există trei motive. Primul motiv, sumele implicate în proiecte, care au crescut foarte mult. ...144 de milioane de euro este vorba de o creștere importantă a sumelor. Al doilea motiv modalitatea de gestionare care pune uneori probleme este vorba de gestionarea comună. Atunci când uh, Uniunea Europeană lucrează cu organizații internaționale. Al treilea motiv, interesul uh, special exprimat de Parlamentul European și de Comisia dumneavoastră într-un asemenea audit. Înainte de a aborda cele trei puncte, vă spun că, bineînțeles, auditorii noștri și noi înșine știm că atunci când punem fonduri europene la dispoziția ONU pentru a fi cheltuite în stare, țări în conflict, aceste cheltuieli au loc în circunstanțe extrem de dificile. Știm foarte bine acest lucru Însă, în final, Comisia este cea responsabilă pentru cheltuielile Uniunii. Chiar dacă aceste cheltuieli sunt făcute în circunstanțe excepționale și dificile. Aici aș dori să, abord, să abordez patru puncte. Primul, uh, domeniul de aplicare al auditului. În al doilea rând, să spun câteva cuvinte despre informația sau lipsa de informație. În al treilea rând, două exemple, există multe altele în raport, eu voi menționa doar două și voi încheia cu câteva mesaje. Așadar, dați-mi voie să încep cu primul punct, domeniul de aplicare al auditului. Auditul acoperă trei state, Irak, Afganistan și Sudan. Și vizează 19 proiecte care pot fi regăsite în anexele documentului. Ce evaluăm în acest audit? Eficiența, caracterul conform și durabilitatea ajutorului acordat. Aceste 19 proiecte reprezintă mai mult de 80% din fondurile europene cheltuite în, de către ONU în aceste trei state. Deci nu este vorba de doar o mostră, reprezintă mai mult de 80% din fondurile europene cheltuite prin ONU în perioada 2006-2008. De asemenea, trebuie să spun că la început speram că vom putea să mergem la fața locului în fiecare din aceste trei state, însă am putut să vizităm, să vizităm doar Sudanul. Din motive de securitate, nu a fost posibil să vizităm Afganistanul și Irakul. Acesta a fost domeniul de aplicare al auditului. În al doilea rând, lipsa de informații. Am menționat acest lucru și săptămâna trecută la audierea mea. Auditorii noștri nu au putut deseori să obțină informație suficientă, relevantă sau de încredere. Așadar, nu au reușit să obțină probele de audit uh, dorite în momentul efectuării muncilor. Acest lucru a afectat evaluarea tuturor celor trei categorii, eficiență, caracter conform și durabilitate. Însă a, a uh, fost a, uh, extrem de problematic să evaluăm eficiența Uh, unde a fost imposibil să o evaluăm uh, în cadrul celor 19 proiecte. Comisia trebuie să primească informații uh, complete și la timp din partea ONU și nu este cazul în majoritatea proiectelor. În al treilea rând, două exemple grăitoare. Veți găsi mult mai multe exemple în raport, însă cele două pe care le, pe care le voi menționa sunt foarte concrete. Vă trimit la pagina 17, tabelul 1, unde se vorbește despre informația insuficientă. Uh, proiectul de constituire a capacității pentru uh, funcționarea ONU în Sudan. 65% din cheltuielile din raportul final au fost declarate ca cheltuieli anterioare, fără să se acorde informații suplimentare în legătură cu natura sau conținutul costurilor. 65% din bani au fost considerați cheltuieli anterioare. Așa, noi nu știm ce să facem cu această informație. Acesta este un exemplu al naturii incomplete a informațiilor trimise Comisiei. Un al doilea exemplu, la pagina 32, proiecte care nu au atins rezultatele scontate. Uh, procedura de uh, curățare, de deminare a terenurilor din Afganistan, un proiect foarte important. Rezultatele dorite ale acestei proceduri de deminare erau ca do- să se curețe 26,6 de kilometri pătrați. Câți kilometri au fost deminați? Nu 26,6, ci 1,6 kilometri pătrați. Putem spune așadar că obiectivul nu a fost atins. Acest lucru ne Uh, ilustrează lipsa de eficiență a proiectului respectiv. Și a patra idee și ultima, domnule președinte, câteva mesaje. <coughs> M-aș folosi de această ocazie pentru a o felicita pe doamna raportoare Gresle pentru uh, documentul de lucru excelent redactat. Nu voi repeta lucruri menționate în raportul său. Nu voi mai evoca în detaliu constatările, pentru că toate apar în documentul nostru și al comisiei dumneavoastră. Câteva concluzii și mesaje. După părerea noastră, comisia ar trebui să se asigure că obiectivele proiectelor sunt clare și realiste. Obiective care pot să fie monitorizate, cuantificate pentru toate proiectele. Și acest lucru trebuie să fie făcut înainte de a fi alocate fondurile comunitare. Al doilea mesaj. După părerea noastră, Comisia trebuie să uh, fie mai atentă la eficiența proiectului și la evaluarea pe toată durata proiectului. Nu este suficient ca costurile să fie eligibile. Aceasta este o precondiție. Bineînțeles că aceste costuri trebuie să fie eligibile, însă lucrurile nu se încheie aici. Al treilea mesaj, rapoartele pe care Comisia le rapoartele ulterioare pe care le primește Comisia de la ONU trebuie să fie verificate pentru ca orice problemă potențială sau reală să fie rezolvată. Și ultimul mesaj, măs- trebuie să fie luate măsuri corespunzătoare, nu doar pentru a redresa, ci și pentru a uh, duce la uh, dispariția problemei uh, raportării târzii și inadecvate din partea ONU. Cu două săptămâni în urmă la comisia dumneavoastră am spus că salut uh, ultimele evoluții din, uh, care țin de rapoarte de audit intern din partea organismelor ONU. Noi privim aceste noi probe și încercăm să verificăm dacă această aceste acțiuni sunt suficiente sau nu. Vă mulțumim, vă mulțumesc pentru cooperare și vă mulțumesc și pentru interesul acordat acestui subiect. Mulțumesc membrilor Curții de Conturi. Are cuvântul acum doamna raportor. Vă mulțumesc. Ne confruntăm acum cu un al doilea raport special redactat de Curtea de Conturi în ultimii ani despre gestionarea acestui uh, ajutor uh, canalizat prin organizațiile internaționale. Aș dori să vă aduc aminte că în februarie 2009 am organizat o delegație la ONU. Eu am uh, participat la această vizită și mă ocup de această temă din acel moment. Acest raport special discută trei uh, state în care situația este foarte dificilă, Irak, Afganistan și Sudan. Uh, Uh, știm foarte bine care este situația uh, de acolo și dacă se realizează ceva în aceste condiții, cred că trebuie să fim fericiți. Așadar, am, raportul meu trebuie înțeles în acest context de a încerca să obținem mai multe informații din partea, din partea ONU. Se discută în acest raport uh, probleme generale, dar mai ales uh, probleme legate de uh, colaborarea cu ONU, cu Banca Mondială și așa mai departe, cu alte organizații internaționale. Și eu, în raportul meu, am pus în centrul preocupărilor noastre problemele fundamentale. Recunosc, desigur, că ne confruntăm cu situații speciale, cu dificultăți majore în aceste state în care au loc încă conflicte, dar uh, Uh, nu trebuie să uităm uh, care sunt responsabilitățile agențiilor internaționale și a uh, instituțiilor europene. Până acum ni s-au dat foarte, ni s-au făcut foarte multe promisiuni, dar prea puține rezultate. Cu toate acestea, după părerea mea, dacă exerciți presiune, până la urmă obții și rezultate. De exemplu, Organizația Națiunilor Unite a permis de curând Comisiei Europene accesarea uh, Um, rapoartelor interne de audit din, uh, din ONU și cred că acest lucru s-a manifestat în urma presiunilor exercitate de noi. În ceea ce privește recomandările făcute de mine, de mine aș dori să uh, subliniez câteva lucruri care, după părerea mea, ar putea fi realizate foarte ușor. De exemplu, Uh, comisia ar trebui să ne spună înaintea uh, dezbaterii bugetare câte fonduri sunt destinate Națiunilor Unite, pentru că dacă se face acest lucru și uh, organizația, organizațiile internaționale își pot planifica activitățile mult mai bine. Um, uneori aceste organizații internaționale au termene de câteva săptămâni pentru a-și planifica fondurile um, în aceste state. Deci, în principiu, pe noi ne interesează să ajungem la o mai bună planificare. Desigur, avem nevoie de un grad de flexibilitate, dar um, flexibilitatea nu este întotdeauna uh, posibilă când este vorba, de exemplu, de construirea unei, uh, unei țări. O problemă specială o reprezintă fondurile fiduciare, care sunt foarte importante. 60% din uh, Uh, cheltuieli uh, trec prin aceste uh, fonduri fiduciare um, însă în doar trei proiecte sunt, sunt implicate asemenea fonduri. Cu cât știm mai puțină lucruri despre aceste fonduri fiduciare, cu cât situația este mai gravă, după părerea mea. Um, uneori am avut uh, norocul să citim un, un raport de audit intern al comisiei care se referă tocmai la aceste fonduri și am inclus acest raport de audit intern al comisiei în uh, raportul final. Uh, Curtea de conturi subliniază pe drept faptul că se cunosc prea puține lucruri despre costurile indirecte și Comisia cere, fără o analiză aprofundată a acestor, uh, acestor costuri administrative, acceptarea lor. Eu cer așadar uh, uh, curții de conturi să facă eventual un raport dedicat special situației Um, din aceste um, uh, fonduri uh, fiduciare. Poate colegii care au vizitat acvila își aduc aminte că și acolo a fost activ un asemenea fond fiduciar uh, care ar fi trebuit să administreze 6 miliarde și a prezentat dovezi doar pentru un miliard și jumătate de euro. Deci consider că ar fi foarte util dacă Curtea de Conturi ar putea um, face un raport dedicat special fondurilor fiduciare. Cred că un asemenea raport ne-ar uh, arăta foarte multe lucruri interesante. Și acum uh, vechile teme, acces sporit la uh, documente, la rapoartele de audit intern. Sunt teme pe care le-am discutat tot timpul, dar care rămân în continuare de actualitate și care sublinează frustrarea cu care ne confruntăm legată de progresele foarte lente. Însă aceste teme vor trebui discutate și în cadrul raportului de, de, de descărcare bugetară pe care vom acorda Comisiei. Cred că Curtea de Conturi a redactat un uh, raport foarte bun, foarte util, dar uh, toate aceste teme vechi pe care nu le-am uh, discutat nu-mi lasă o impresie foarte bună. Într-adevăr, am făcut foarte puține uh, progrese în acest punct de vedere. Doresc să mulțumesc discuțiilor pe care, uh, partenerilor de discuții pe, pe care am găsit în cadrul Curții de Conturi, în cadrul Comisiei. Doresc să mulțumesc uh, um, tuturor celor cu care am discutat în cadrul ONU, dar uh, ne dorim mai, să aflăm mai multe lucruri, nu să ni se spună întotdeauna cât de complicată este lumea. Vă mulțumesc. Politic. Mulțumesc. O să dau acum cuvântul reprezentanților grupurilor politice. Poate reprezentantul Comisiei ar dori să spună câteva cuvinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Comisia salută raportul și poate mă voi limita doar la câteva punctele menționate în comentariile raportorului la paginile 6 și 7 din raportul raportoarei. În primul rând, la punctul 4, raportoarea pune problema raportării și comisia mulțumește comisiei dumneavoastră pentru susținerea în acest domeniu. Vrem să vă spunem că am căzut de acord cu Statele Unite în aprilie anul trecut asupra unor principii generale privind raportarea din partea Națiunilor Unite am căzut de acord apropo de conținutul acestor rapoarte. Așa cum spunea și raportoarea în raport, Comisia se bazează pe aceste rapoarte și se pune problema calității și a momentului în care ne parvin aceste rapoarte. Am fost de acord cu Națiunile Unite să punem în aplicare acele principii de redactare a unui raport iar în primăvara lui 2012 să evaluăm din nou modul în care funcționează aceste noi principii de raportare și vom prezenta atunci Parlamentului un raport, mai ales că vom discuta și acordul cadru financiar și administrativ. Apoi eh, eficiența și eh, efectivitatea la punctul 6 este adevărat, verificările comisiei se fac uh, mai ales ex ante și noi pornim uh, de la ideea, verificăm dacă Națiunile Unite au mecanisme de control, dacă se fac aceste control și mai ales în țări ca acesta e greu să vezi care este impactul și lucrul acesta se vede foarte clar Uh, mai ales când e vorba de țări în care națiunile, în care Uniunea Europeană nu are delegație, de exemplu Sudanul de Sud, e foarte greu acolo să te duci în teren uh, în țara aceasta și în celelalte țări, dar să pune problema unei declarații ex post uh, pe care o ridică raportoarea, Comisia a făcut o propunere în noul regulament financiar 57.5 care introduce această declarație referitoare la gestionarea comună și sperăm că va fi adoptat și că se va referi la această chestiune a asigurărilor pe care le dorim din partea partenerilor. De asemenea, vreau să mă refer la problema întârzierilor. La punctul 7, raportoarea se referă la nevoia de termene realiste nu este o chestiune relevantă numai pentru activitatea cu Națiunile Unite. Este o chestiune relevantă pentru toate situațiile în care activăm în medii grele. Condițiile se poate să se fi schimbat și dacă Comisia dorește să îndeplinească obiectivele inițiale și Uh, să garanteze cheltuielile, s-ar putea să fie nevoie de mai multe luni pentru a pune în aplicare proiectul. De, din această cauză există întârzieri. Adică trebuie să existe un sistem general de monitorizare a întârzierilor, să vedem dacă nu sunt justificate și încercăm să facem acest lucru, nu numai să ne limităm la proiectele cu Națiunile Unite. Uh, vor fi niște indicatori de performanță în care vom monitoriza delegație cu delegație să vedem dacă sunt întârzieri normale în anumite regiuni. De asemenea, aș vrea să conchid uh, transmițând un mesaj pozitiv apropo de accesul la uh, rapoartele de audit. Consider că Parlamentul uh, ne-a susținut în această problemă agențiile Națiunilor Unite, UNICEF, UNDP și așa mai departe au fost de acord uh, să ne prezinte aceste rapoarte de audit intern. Salutăm acest lucru. Este un semn clar că relațiile de lucru cu Națiunile Unite și cu Comisia se desfășoară într-un climat pozitiv și constructiv și ne vom da silința să folosim cât mai mult constatările desprinse din uh, aceste rapoarte de audit uh, intern. Mă voi opri aici și voi răspunde la întrebările dumneavoastră dacă doriți. Mulțumesc, domnule Schmidt. Doamna Ayala Sander, ați cerut cuvântul? Doamna Ayala Sander și apoi domnul Ceaci Macachis. Da, mulțumesc, domnule președinte și eu aș dori uh, să o felicit pe colega noastră, doamna Gresle, pentru acest al doilea raport. Este istoria vieții noastre când la această comisie, când vorbim despre finanțare sau cofinanțare cu organisme naționale, internaționale și naționale, trebuie să încercăm să se modifice niște aspecte importante cum spunea domnul de la comisie, dacă ducem la niște modificări importante, așa cum spune doamna Gresle în punctul 2 al raportului, cred că aceasta este un pas pozitiv și felicităm Parlamentul și Comisia pentru presiunea exercitată. În primul rând, aș dori să pun o întrebare, și anume, calendarul în care se iau aceste hotărâri și anume de a pune la dispoziția noastră rapoartele de audit intern. Vreau să știu care este calendarul acestei uh, agenții, acestei hotărâri, dacă e vorba de toate agențiile Națiunilor Unite, pentru că văd că unele lipsesc, trebuie să uh, avem acest acces la rapoartele interne de audit ale tuturor agențiilor. Și mai am depus o întrebare comisiei și, uh, bineînțeles, și curții de conturi. Dacă propunerile din raport sunt suficient de realistă. În momentul în care am început uh, dezbaterea privind, uh, eu știu, rata de riscuri de erori, atunci ne gândeam exact la aceste proiecte proiecte care apar uh, ca urmare a deciziei politice în țările aflate în conflict, Acolo cetățenii europeni sunt de acord că trebuie să facem ce, ceva, ni se cere acest lucru, nu se ies în stradă și ne cer acest lucru și totuși apar aceste probleme legate de controlul folosirii banilor. Sigur, controlele ex-ante sunt dificile și complexe, dar cele ex-post, realmente, dacă am ajunge la această declarație bipartită, ar fi un fel de declarație cerută statelor membre și ar fi mult mai clară situația. Deci vreau să vedem dacă propunerile sunt realiste uh, pentru că înțeleg eu că această rată de riscuri este oarecum necesară pentru aceste proiecte și ar trebui să fie prevăzută și în această declarație ex post și nu ex ante, unde sunt foarte multe probleme. Și apoi vreau să mai pun o întrebare. Dacă apare o problemă repetată, o problemă care apare de două sau trei ori, de exemplu în cazul Irakului, Sigur că acolo este o țară în conflict, s-ar putea să apară probleme pe care ar putea să ni le explice Comisia. De exemplu, 17% din cheltuieli nu erau necesare, iar acum Comisia nu reușește să recupereze sau să justifice această problemă, aceste cheltuieli. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, mai am de făcut uh, o remarcă apropo de cele spuse de domnul Pixon. Uh, astăzi uh, propunea informații specifice adresate colegii noastre Gresle. Aș prefera ca aceste informații să fie prezentate public tuturor membrii Comisiei Cont. Ar fi mult mai interesant uh, pentru că deocamdată domnul este candidat, nu a fost încă ratificat în plen, iar uh, aceste informații bilaterale ne-au creat niște probleme în trecut. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Ceațimacachis. Vă mulțumesc! Eu aș dori să-l uh, laud în mod expres pe domnul Kingston uh, pentru acest raport. Foarte rar vedem un raport care este atât de bine structurat și care de altfel a fost și foarte uh, bine prezentat. Vă mulțumesc pentru, așadar pentru această prezentare reușită. În același timp, aș, trebuie să vă adresez atât dumneavoastră cât și Comisiei o întrebare principială. Văd că fondurile Uniunii Europene sunt puse la dispoziția organizațiilor internaționale prin trei modalități. În primul rând, prin, în, pentru proiecte concrete și eu susțin acest lucru, dar Uniunea Europeană trebuie să fie vizibilă în asemenea proiecte, să se vadă clar că este vorba de un proiect finanțat de Uniunea Europeană. Apoi, o altă modalitate, fonduri care merg la fonduri uh, fiduciare și uh, o a treia modalitate, contribuții directe la organizațiile internaționale și eu mă întreb um, care sunt uh, rezultatele, de ce facem acest lucru și de ce întreb acest lucru. Tocmai uh, ne- negociem cu statele membre. Uniunea, Uniunea Europeană sau bugetul european este redus, statele noastre membre sunt membre ale ONU și mă întreb de ce facem acest, de, ce, de ce avem această abordare. Uh, Oare nu ar trebui să ne limităm uh, pe proiecte uh, unde noi suntem uh, vizibili, în loc să alocăm uh, fonduri uh, ONU, uh, activitatea care, care ar putea să fie preluate de către statele membre? Pun așadar această întrebare uh, fundamentală și adresez și domnului Pinkston. Poate uh, ar fi bine să ne limităm așadar la proiectele uh, Uh, unde suntem vizibili și să lăsăm spațiu de manevră statelor membre care sunt membre ale adunării generale ale ONU. Uniunea Europeană nu este. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Gaier și apoi domnul Balcetes. Vă mulțumesc. Această întrebare dacă ne dorim să canalizăm uh, fondurile prin instituțiile ONU în aceste state este o întrebare care trebuie pusă, desigur. În primul rând, ONU poate să fie activă în zone în care Uniunea Europeană nu poate să facă acest lucru. Aceasta este o diferență esențială. În um, raportul meu m-am uh, preocupat, de exemplu, de uh, situația din uh, Afganistan. Mi s-a spus că nu putem să mergem în Kabul pentru că situația de securitate nu permite acest lucru. Deci dacă mergem în Kabul și nu putem să vizităm proiecte în mod concret, atunci după ce să mai mergem în Kabul? Și nu doresc să fac aici reproșul colegilor din Comisie și din uh, Serviciul European de Acțiune Externă. Desigur, este uh, foarte dificil să vezi care este situația la, fa- la fața locului acolo. Deci nu putem să avem o, o abordare ca cea a americanilor care uh, vizitează o școală din Afganistan, numără calculatoarele de acolo și pleacă a doua zi neștiind dacă calculatoarele respective vor mai uh, Uh, rămâne și a doua zi acolo. Deci, dacă luăm această uh, decizie de a canaliza lucruri prin ONU, o facem tocmai pentru că ONU poate fi prezentă în zona în care Uniunea Europeană nu poate să facă acest lucru. Dacă facem acest lucru, atunci uh, posibilitățile de, de ajutor a Uniunii Europene vor fi limitate cumva. Apoi, Uh, problema vizibilității și aici eu am o altă, am o altă opinie față de doamna raportor. Dacă um, plătim anumite fonduri într-un fond uh, internațional fiduciar, facem acest lucru din două motive. În primul rând, uh, datorită motivului pe care tocmai l-am uh, enumerat, uh, legat de prezența ONU. Pe de altă parte, um, se, ma- se manifestă un efect de pârghie mai mare dacă facem acest lucru. Nu pot să, să contribui la un asemenea fond fiduciar și după aceea să cer acestui fond să îmi spun exact câte țigle, câte cărămizi au fost plătite uh, cu banii plătiți uh, de mine. Uh, Uh, se poate prezenta o situație uh, generală a proiectelor finanțate și noi putem vedea apoi uh, totuși cum au fost folosiți banii noștri, dar nu putem afla totul, în toate detaliile despre cum au fost folosiți acești bani. Apoi, un alt punct care se referă la informațiile insuficiente. Este vorba de o problemă uh, veche, o problemă pe care eu am încercat să o înțeleg în întreaga ei uh, complexitate. Am înțeles că am rezolvat foarte multe probleme dacă Uniunea Europeană ar deveni uh, membru al uh, Organizației Națiunilor Unite, dacă ar avea personalitate juridică în cadrul ONU. Pentru că dacă s-ar întâmpla acest lucru, foarte multe blocaje instituționale ar fi înlăturate, blocaje instituționale care acum există în continuare mi se spune foarte clar că nu putem fi tratați așa cum este tratat un uh, membru al ONU. Înțeleg o asemenea abordare și un asemenea răspuns. În continuare, însă, ne confruntăm în acest context cu, uh, cu pro- problema accesului la informații. Și în acest context aș avea o întrebare pentru Curtea de Conturi și pentru Comisie. Eu am înțeles că între aceste două instituții se manifestă diferențe uh, foarte mari în, uh, în legătură cu punerea în aplicare a acordului cadru financiar și administrativ. Uh, tratatul cu Comisia spune că tratatul cu ONU și contactele cu ONU sunt suficiente, Curtea de Conturi este de o părere opusă, um, consideră că nu există informații suficiente în cadrul acestui uh, cadru și uh, o întrebare legată de uh, modificarea acestei situații ca urmare a statutului de membru de plin al Uniunii Europene. Apoi, o întrebare legată de termene. Există prea puțin timp la dispoziție pentru uh, cheltuirea banilor alocați. Și mă întreb cine stabilește aceste uh, termene. Uh, sunt ele prevăzute în uh, regulamentul financiar bugetar sau cine, cine stabilește aceste termene? Sunt termene stabilite ca urmare a unei voințe politice sau ce se întâmplă cu ele? Uh, Cred că dacă în cadrul uh, Uniunii Europene și uh, executării bugetare în cadrul Uniunii Europene nu se realizează și nu se respectă întotdeauna aceste termene, cum putem aștepta acest lucru într-o situație în care, se manif- în care uh, sunt atâtea conflicte? Acestea ar fi întrebările mele și doresc să mulțumesc domnului Pinkston, uh, totuși doamnei raportor. Vă mulțumesc. Si, uh... Mulțumesc. Uniunea Europeană nu este membră a Uniunii, a ONU, pentru că nu este națiune, nu este național, domnul Balcetes. Mulțumesc. Am uh, citit documentul și vreau să pun niște întrebări. Viața s-a schimbat foarte mult în Uniunea Europeană după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Toate fondurile pe care le confirmăm, ei bine, suntem răspunzători de moduri în care se cheltuiesc aceste fonduri și trebuie să dăm seama statelor membre și alegătorilor noștri pentru că și ei plătesc uh, o parte din aceste fonduri la bugetul general. Și am o întrebare legată de sistemul anterior. Trebuie să fie pus în aplicare sau îmbunătățit uh, așa ușurel? După părerea mea, semțul responsabilității trebuie să fie modificat pentru că ține și de fondul de coeziune, uh, facem acolo progrese treptate și am de adresat o, o întrebare curții de conturi. Am menționat articolul 57 care spune, se referă la o gestiune comună mai eficientă. Asta înseamnă că dacă există această gestiune comună, se asumă întreaga responsabilitate pentru fondurile canalizate către Națiunile Unite, va fi responsabilitatea totală a Uniunii Europene și apoi va apărea un uh, sistem care va asigura eficiența și uh, controlabilitatea acestor fonduri. Mulțumesc foarte mult, spune vorbitorul. Poate că aș putea să mă refer la cele spuse de antevorbitor. Am fost uh, în Sudanul de Sud și acolo am văzut că e o stare excepțională în ce privește infrastructura. Cheltuielile din aceste țări sunt evident uh, uh, mult mai controversate decât în alte țări. Aș avea o întrebare principială legată de sumele amintite în acest raport al Curții de Conturi. Ele pot fi explicate în urma metodei de gestionare împărtășită sau uh, și mă întreb dacă o, o gestionare directă de către, din partea Comisiei ar fi mult mai eficientă și aș dori un răspuns din partea Curții de Conturi. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Înainte de a încheia dezbaterea, Curtea de Conturi poate să spună ceva și Comisia, firește, poate să răspundă la întrebările puse? Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să le mulțumesc membrilor Comisiei CONT pentru modul foarte activ în care participă la această dezbatere. Am 5 sau 6 pagini de note. Am să încerc să răspund la fiecare din punctele aduse în discuție. În primul rând, comentariile făcute de doamna Gresle, de raportor. Aș dori să-i mulțumesc raportoarei pentru aceste comentarii pozitive. Raportoarea vorbea despre aceste fonduri fiduciare cu mai mulți donatori, despre costurile indirecte și apoi a pus o întrebare dacă curtea ar putea să facă un audit specific pentru aceste fonduri fiduciare cu donatori multipli. Am luat notă de această cerere, îl citisem deja această cerere în raportul scris. O să analizăm uh, această chestiune și să vedem în calendarul activităților noastre pentru anul viitor dacă se poate face ceva. Avem deja niște Uh, misiuni de audit planificate, deci e greu de văzut în ce manieră putem introduce un audit specific în programul nostru de audit. Deci am luat notă de cererea exprimată în raport. Aș dori, de asemenea, să mai, mai spun doamnei Ayala Sender ceva i-am dat raportoare niște informații suplimentare. Obiectivul nu era ca informațiile acestea să fie rezervate doar pentru raportoare, ci uh, ideea era să le poată folosi liber. În momentul în care ai un raportor, este clar că reprezentantul curții se adresează în primul rând uh, raportorului. Trimiterea la un alineat, cred că este alineatul 9, din raportul uh, doamnei Gresle, unde i-am dat mai multă explicație. N-am avut intenția să vă privesc de informații, oricare ar fi aceste informațiile de care dispunem. N-am să comentez cele spuse de comisia. Comisia poate să răspundă singură la cele spuse. Celălalt punct. Uh, în afară de problema informațiilor din cele spuse doamna Ayala Sender, și anume dacă propunerile sunt realiste și apoi rata riscului de eroare. Este o problemă foarte importantă, dar trebuie să știm dacă uh, e vorba de o misiune de audit uh, privind uh, folosirea eficientă a banilor, se analizează eficiența, se analizează compatibilitatea, se analizează durabilitatea și asta am făcut noi. Și am menționat la începutul introducerii mele, Comisia a colaborat cu ONU în condiții foarte grele. Lucrul acesta este menționat în raport. Dar trebuie să înțelegeți că nu este răspunderea curții de audit să vorbesc despre nivelul acceptat de risc. Este un punct interesant uh, pentru dezbatere între Comisie și Parlament. Ar putea să fie o dezbatere foarte fructuoasă, dar dacă organizați această dezbatere, chiar și pentru cele trei țări menționate în raport, Uh, trebuie să ținem cont și de contribuabilul european. Este o dezbatere foarte delicată, foarte sensibilă și chestiunile care pot să pară rezonabile comisiei și pe bună dreptate și procentajele sau sumele care pot uh, să li se pare rezonabile parlamentarilor s-ar putea să nu fie considerate rezonabile de către contribuabil. E o chestiune foarte delicată dar nu este o discuție în care trebuie să se implice Curtea de Audit. Am luat notă de opinia Parlamentului, am luat notă de opinia uh, cu Comisiei, dar în concluzie aș vrea să spun că este o chestiune care e deja aflată în dezbatere. Cele spuse de domnul Ceații se referă, sunt adresate mai ales Comisiei, rolul statelor membre și Comisia a spus pe bună dreptate că noul regulament financiar nu se va pune doar problema responsabilității Comisiei, ci Comisia dorește să-și extindă responsabilitatea către ceilalți parteneri. Vizibilitatea rămâne o chestiune foarte importantă, face parte din dezbatere. Vrem sau nu vrem să fim foarte vizibili putem să acceptăm mai puțină vizibilitate, este de asemenea o chestiune uh, aflată în dezbaterea politică. Dar, uh, din câte înțeleg eu, majoritatea eurodeputaților doresc ca Uniunea Europeană să fie foarte vizibilă. Uh, cam asta este ce am înțeles eu din toate dezbaterile la care am participat la această comisie. Domnul Gaier în ce uh, este adevărat că Uniunea Europeană nu poate fi prezentă acolo unde este prezentă ONU. Acest lucru este adevărat. Și gestiunea, într-o gestiune partajată, ne arată foarte clar că ONU este uh, prezentă în țări afectate de conflicte, unde Uniunea Europeană nu poate să meargă. În raportul nostru de audit nu spunem că, nu, că lucrăm împotriva ONU, nu spunem acest lucru. Dacă Comisia dorește să colaboreze cu ONU, e foarte bine din punctul nostru de vedere, dar trebuie să existe transparență, trebuie ca banii să fie bine utilizați. Deci trebuie să existe monitorizare și raportare de calitate Cred că ar fi foarte interesant să vedem dacă informațiile de la comisie ar fi primite în prealabil. Lucrul acesta cred că a fost menționat și de doamna Gressel. Problema informațiilor pe care le primim de la ONU. Aceasta rămâne o chestiune în dezbatere și am ascultat cu atenție când s-a discutat raportul dumneavoastră acum uh, două săptămâni. Reprezentantul comisiei, care avea un nume greu de pronunțat, spunea atunci că totul este rezolvat când uh, am venit de la curte, am vorbit cu directorul și așa mai departe. Dar nu, nu e chiar așa. Opiniile sunt diferite și noi avem statut de observator când se uh, discută acordul cadru financiar și administrativ. E întotdeauna cineva de față când se discută acest acord cadru financiar și administrativ. Problema uh, acestui acord cadru financiar și administrativ este următoarea. Vreau să vă reamintesc că nu acum, nu cu multă vreme în urmă, uh, grupul de auditori a uh, cerut să se revizuiască clauza de verificare. Nu e o chestiune așa nevinovată. Înseamnă că dacă ONU și grupul de auditori de la ONU au cerut revizuirea și chiar eliminarea clauzei de verificare, înseamnă că nu-i mulțumea deloc faptul că trebuie să prezinte diverse informații Comisiei, Parlamentului European și așa mai departe. Deci rămâne în continuare o chestiune aflată în dezbatere, nu o chestiune controversată. Următoarea Următorul vorbitor a vorbit despre responsabilitate și asumarea responsabilității, despre aliniatul 57 și despre gestiunea comună în general. Dacă analizați eh, proiectul uh, noului regulament financiar, veți vedea că în articolul 178 uh, sistemul se schimbă și există intenția de a acorda mai multă responsabilitate organizațiilor cu care conlucrează Uniunea Europeană la nivelul ONU. În cele din urmă, cineva trebuie să poarte răspunderea iar pentru cheltuielile Uniunii Europene este vorba de comisie, chiar dacă circumstanțele sunt foarte grele, chiar dacă comisia hotărăște să colaboreze cu o organizație internațională până la urmă, ei sunt cei care poartă răspunderea cheltuierii banilor. Deci nu trebuie să fac aici judecăți de valoare. În momentul în care se cheltuiesc banii contribuabililor europeni, trebuie să fie posibil să arătăm cu degetul către cineva. Uh, o instituție care să poartă răspunderea. Este o chestiune foarte importantă. Să știm că cineva uh, poartă răspunderea, că cineva poartă responsabilitatea cheltuirii banilor. Și ultimul vorbitor, domnul Jernhauser, n-am o preferință pentru gestiunea directă. Părerea mea personală și nu vreau să trec dincolo de uh, responsabilitățile mele ca reprezentant al Curții de Autotor, dar cred că s-a văzut și în raportul de acum două săptămâni al domnului Gaier că este o atitudine înțeleaptă, că toate opțiunile sunt deschise. În anumite cazuri, gestiunea directă poate să fie articolul 53 din regulamentul financiar, poate să fie metoda corectă, în alte cazuri poate să fie gestiunea indirectă, poate să fie gestiune comună Uh, nu vorbim aici despre gestiune împărtășită pe marginea acestui subiect. Trebuie să avem toate opțiunile deschise în funcție de împrejurări. Mi se pare cea mai bună și cea mai înțeleaptă atitudine. Așa că, dacă mă întrebați dacă e bine să avem numai gestiune directă, nu cred. Cred că uh, trebuie să existe uh, spațiu de manevră și pentru gestiune comună și pentru gestiune indirectă. Cred, domnule președinte, că am răspuns la toate comentariile care mi s-au făcut. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule reprezentant al Curții de Conturi. Dau cuvântul Comisiei. Aș dori ca în această dezbatere să punem accentul pe ideea de fraudă. Dacă în aceste controle credeți cumva, fie auditorii comisiei, fie curtea, că s-au comis fraude și cum se tratează această fraude dacă este cazul? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru a răspunde doamnei Ayala Sender în legătură cu calendarul pentru a primi auditurile interne. Foarte pe scurt, departamentele comisiei uh, fac planurile de audit de la ONU și de la alte organizații, dacă există uh, proiecte ONU în această mostră de proiecte, avem o procedură de verificare a proiectelor. Atunci când noi alertăm ONU că dorim să verificăm unul dintre proiectele gestionate de ei, există posibilitatea ca Uh, în loc să facem o verificare, să primim raportul de audit intern, dacă există unul făcut deja de către ONU. Așadar, introducem procedura auditului unic, adică să avem acces la auditul intern al ONU. Ceea ce înseamnă că Comisia folosește clauza de verificare pentru a obține aceste audituri. lucru care în practică funcționează în funcție de agenție, în funcție de posibilitatea de a accesa aceste date. Domnul Ceații Marcaschis a pus câteva întrebări fundamentale. ONU uh, sunt folosit, este folosit atunci când există o capacitate tehnică demonstratoare legate de uh, vizibilitate. Am spus acest lucru la toate întâlnirile noastre și din punct de vedere al vizibilității, semnalele pe care le primim sunt că lucrurile s-au îmbunătățit mult. Aceeași, cealaltă opțiune, fondurile fiduciare multidonator, acestea sunt folosite mult, după cum se vede, însă ONU are o poziție avantajată. De exemplu, Sudanul, acolo unde se lucrează la constituirea suveranității unei, noi, unui nou stat, uh, procedurile de deminare uh, și constituirea unui sistem de justiție. Toate aceste lucruri sunt extrem de importante pentru toți donatorii, pentru că și în plus există un context foarte delicat pentru că nu vrem ca, pentru că există riscul ca Uniunea Europeană să fie văzută ca luând partea unei părți împotriva celelalte. Prin utilizarea fondurilor fiduciare uh, păstrăm o neutralitate. Contribuția la uh, bugetul Uniunii um, uh, este adusă într-un singur caz comisarul ONU al Națiunilor pentru drepturi umane. Însă nu aducem contribuții la nicio altă agenție ONU pentru că nu facem parte din ONU. Am primis, primit uh, recent uh, drepturi quasi de membru în adunarea generală, însă dacă ni se cer contribuții, uh, Comisia Uh, din, din partea agențiilor, Comisia întotdeauna răspunde că va avea în considerare cererea respectivă în momentul în care Comisia va fi membru al ONU. Deci uh, dăm un răspuns diplomatic, un refuz diplomatic, de fapt. Domnul Frodier a fost uh, prezent la întâlnirea FAFA co-prezidată de către ONU. Ați întrebat de e, care a fost atmosfera la întâlnirea respectivă. Da, am aprobat uh, liniile directoare pentru raportarea comună. Deci aș, aș putea spune că acea reuniune FAFA este una utilă și merge în direcția cea bună. Pentru domnul Ehrenhauser, în legătură cu ce am, ce am face dacă nu am folosit ONU, în Sudan. Avem o delegație acolo și este vorba de un stat independent. Vom avea o situație diferită în momentul în care vom putea utiliza modalitățile noastre, susținere bugetară, când va exista o suveranitate în statul respectiv. În această situație trebuie să susținem guvernul de acolo pentru ca ei să poată îndeplini caracteristicile de bază ale unui stat funcțional acordăm susținere bugetară Sudanului de Sud, însă această opțiune este una nouă. Uh, schimbăm modalitățile de acordare de ajutor bugetar în funcție de schimbarea situației. În final, domnul Odi, în ceea ce privește frauda, dacă discutăm cazurile acoperite de către curte. În, după câte știm noi, nu se semnalează cazuri de fraudă. Vă mulțumesc. Doamna Ayala, foarte pe scurt. Mulțumesc. Era vorba de niște garanții bancare falsificate, nu știu dacă trebuie aduse la cunoștința Olaf, după cum spunea doamna Uh, Gressler apropo de riscuri. Este adevărat că cetățeanul care își plătește impozitelor dorește să se știe ce se întâmplă cetățeanul mai ales pentru acest motiv uh, în, în situațiile acestor state cetățeanul european se implică personal în momentul în care dorește să ajute când e vorba de femei sau de copii, de situații grave și când uh, am vorbit despre această dezbatere apropo de rata de riscuri sau de erori care pot fi asumate, ne gândeam uh, exact la chestiuni care sunt greu de înțeles și anume că nu există instrumente europene sau internaționale care să reflecteze acest lucru. Pentru că nu e același lucru să controlezi un proiect la Budapesta, la Madrid sau la Viena sau să controlezi, eu știu, deminarea din Afganistan eu, dumneavoastră, spuneați într-un, în raportul dumneavoastră la pagina 21 uh, și spuneți în limba franceză că e vorba că în afară de reducerea ratei mortalității infantile la jumătate, uh, deci ca și când obiectivul acesta de reducere a ratei de mortalitate infantilă ar fi un element al edificiului despre care este vorba. După părerea mea, uh, elementele acestea mă atrag atenția pentru că toți cetățenii cu care am vorbit spuneau că obiectivul este foarte diferit. Este identificat aici ca un instrument de control uh, bugetar, dar adevărul este că cetățeanul nu consideră că este același lucru ca o clădire pentru Ministerul Locuințelor sau eu știu altceva. Sunt chestiuni diferite pentru care aș dori ca într-un moment instrumentele de audit să fie, să poată să stabilească limite și diferențe pentru ca cetățeanul să poată să înțeleagă ce face. Mulțumesc. Domnul Balcitis. Mulțumesc, domnule președinte. Consider că Comisia ar putea să fi, ar fi putut să-mi răspundă la întrebare. Am întrebat foarte clar. Uh, se schimbă uh, circumstanțele, se vede că controlul, controlele nu sunt suficiente și apar multe cazuri de abuz. Așadar, poate trebuie să schimbăm sistemul de uh, evaluarea responsabilității sau să schimbăm întregul sistem. Mulțumesc reprezentantului Curții de Conturi care mi-a răspuns la întrebare. A spus că uh, trebuie să existe responsabilizare. Uh, Comisia Europeană împreună cu Statele Unite, uh, împreună cu ONU, uh, pot să creeze o nouă instituție, o nouă agenție comună și noi am putea să ne adresăm acestei instituții comune. Am putea să tragem la răspundere instituția respectivă și să cerem explicații în legătură cu felul în care au fost cheltuite fondurile. Trebuie să avem la cunoștință informațiile respective. Ultimul punct de pe ordinea de zi a fost amânat, deci avem uh, timp suplimentar vă dau cuvântul din nou și um, mă scuzați că insist asupra fraudei, însă este un subiect care nu este tolerat de către cetățeni. Am înțeles că în eșantionul utilizat de Curtea de Conturi nu au existat cazuri de fraudă, însă în contractele pe care le semnează Comisia, în special uh, legate de acordul cadru financiar administrativ cu ONU în regulamentul financiar care fixează principiile de canalizare a fondurilor atunci când apar problemele de contabilitate, audit, control intern, când vor, în lanțul de audit, uh, chestiunea denunțării fraudei de către auditor există într-adevăr. Există cel puțin proceduri în legătură cu informarea în legătură cu frauda. Auditorii vă informează în legătură cu existența fraudelor. Sunt obligați să facă acest lucru sau nu? În primul rând, îmi cer scuze domnul, față de domnul Palcitis, dacă am înțeles corect întrebarea sa, Uh, el întreabă dacă există un loc unde statele membre, Comisia și ONU se reunesc pentru a, pentru a monitoriza ONU în legătură cu implementarea. Uh, răspunsul ar fi da, este vorba de Comisia de Audit a ONU, unde sunt reprezentate diverse state membre care primesc auditul intern al agențiilor ONU și reacționează pe această bază. Comisia nu are statutul de membru în ONU și nu face parte din comisia respectivă, însă, după cum s-a menționat deja, avem acces la aceleași rapoarte. Așa, în acest fel putem să considerăm că facem și noi parte din mecanismul de monitorizare. Îmi pare rău că nu am răspuns la întrebarea respectivă. În legătură cu întrebarea dumneavoastră, domnule Odi, bineînțeles că ONU are aceleași obligații ca și toți partenerii de implementare de a ne raporta dacă există fraude și se aplică aceleași proceduri legate de recuperare. Pentru ca fondurile să poate, poate să fie eh, recuperate de la o agenție mm, ONU ca de la orice alt partener de implementare. Bine, are cuvântul doamna Grese pentru a încheia. Aș dori să spun că această fonduri fiduciare se bazează pe situația în care nu, nu există uh, dovezi. Dacă este să vedem situația financiară prezentată în acest raport, regăsită într-un tabel, figura numărul 6 sau Uh, mai înainte figura numărul 4. De fapt, 40, pentru 40% din fonduri nu avem uh, niciun fel de chitanță, de dovezi. Așa funcționează aceste fonduri fi, uh, fiduciare și eu aș dori să spun că se pune, în, întrebarea care se pune este cum funcționează aceste uh, fonduri sau cum ne dorim să funcționeze uh, aceste fonduri. Nu doresc să știu exact uh, Uh, câte țigle, câte cărămizi au fost uh, plătite din uh, fondurile noastre, ci doresc să știu cât de mult a participat Uniunea Europeană, la finanțarea fiecărui proiect în parte. Este o dezbatere foarte interes- interesantă cât de eficient au fost folosite fondurile. Ei bine, în această situație, habar nu avem, de fapt. Uh, Noi trebuie să întrebăm uh, cum au fost uh, cheltuiți banii uh, folosiți și dacă nu vom face acest lucru, nu, nu, situația nu se va modifica niciodată. Pe mine mă miră puțin această dezbatere, însă cred că ar fi foarte util dacă am pun aceste întrebări. Comisia ar trebui să uh, pună în cele din urmă cărțile pe masă și să ne spună într-adevăr cât de puțin, nu cât de mult, ci cât de puțin știe despre ce se întâmplă Uh, la fața locului. Desigur, nu pot fi efectuate anumite controle legăt- uh, datorită situației de, uh, de securitate, dar atunci trebuie să ne punem întrebarea dacă investim în asemenea zone, pentru că nu știm ce se va întâmpla cu banii. Situația din, din, din Afganistan Uh, ne arată foarte bine că foarte mulți uh, bani au ajuns de fapt în buzunarele unor uh, lo- localnici care au avut relațiile potrivite. Este important să facem ceva în aceste state, dar nu trebuie să avem iluzii. În mod sigur se, există foarte multă fraudă și de fapt, acest lucru ar trebui să ne îngrijoreze. Nimeni nu se ocupă de acest lucru. Regulile sunt uh, astfel făcute uh, pentru ca Comisia să nu se poată ocupa de această problemă, pentru că nu are suficiente informații. Așadar, ar trebui să ne asigurăm ca aceste fonduri să fie astfel organizate pentru ca Comisia să fie obligată să urmărească ce se întâmplă cu aceste uh, fonduri. Uh, aceasta este problema pe care o avem în acest uh, moment. Avem prea puține reguli uh, precise și detaliate. Vă mulțumesc. Merci. Mulțumesc foarte mult, Inge, pentru această intervenție. Domnul Galer dorește să intervine și el. Ja, Inge, danke da, Inga, îți mulțumesc pentru această clarificare. Cred că aici suntem de acord. Este uh, vorba de instituții străine, de exemplu uh, Banca Mondială și ne dorim o clarificare a, a uh, alocării, a cheltuirii fondurilor. Deci to- cred că toată lumea își dorește acest lucru. Însă întrebarea este dacă îmi doresc uh, o detaliere a, a cum au fost cheltuite fondurile Uniunii Europene în cadrul uh, fondurilor uh, fiduciare. Nu știu dacă trebuie să mergem așa în detaliu, dar uh, trebuie să există uh, obligativitatea de a trage pe cineva la răspundere. Apoi, pe de altă parte, uh, suntem de acord cu rap- uh, rap- rapoartele de audit a Băncii Mondiale sau a ONU interne, ne mulțumim cu aceste lucruri sau dorim să mergem mai departe. Dar uh, punctul referitor la faptul că de fapt nu știm nimic, nu pot să fiu de acord cu acest lucru. Există foarte multe documente din partea comisiei, liste uh, lungi cu proiecte, proiecte în care au fost investiți bani europeni și dacă am uh, ajuns la, un, la, o, la o concluzie la o concluzie pozitivă în legătură cu situația din, Af- din Afganistan, uh, aceasta se referă la faptul că uh, fondurile fraudate acolo nu au fost fonduri europene. Pot să vă spun acest lucru sigur. Situația a fost prezentată într-un fel de americani uh, au fost puțin uh, naivi prin atitudinea lor de a apela la plăți directe. Um, până la urmă, foarte <laughs> mulți bani uh, cash au dispărut din uh, Afganistan. S-au făcut uh, plăți directe pentru fermieri, pentru că aceștia să nu mai uh, cultive mac. Ce s-a întâmplat cu aceste <laughs> plăți directe, desigur, ne putem închipui. Uh, dar Uniunea Europeană a fost atentă la cum se uh, cheltuie și cum se gestionează fondurile uh, canalizate în Afganistan. Desigur, situația nu este perfectă, dar uh, nu sunt de acord că nu știm ce s-a întâmplat cu fondurile europene în Afganistan. Uh, în Afganistan, Olaf, Olaf uh, are acum trei uh, cazuri pe care le investigează în, uh, în Afganistan. Este implicată o organizație non-guvernamentală care nu poate să prezinte uh, chitanțe și facturi. Deci, cel puțin din punctul meu de vedere, situația din Afganistan nu este atât de negativă și ar trebui să ne concentrăm asupra punctelor pe care le putem uh, îmbunătăți. Curtea de conturi dorește să intervină chiar acum sau încheiem? aș dori doar să uh, clarific eu m-am referit la faptul că nu avem informații în legătură cu cât de eficient sunt uh, folosite fondurile noastre, cât de eficace sunt aceste fonduri. Dacă este uh, să analizăm cifrele curții de conturi, ajungem la această concluzie, că nu știm. Da, domnule președinte, tocmai pentru că doi membri mai aveau întrebări pentru mine, foarte pe scurt aș dori să le răspund. Încep ultima intervenție o instituție comună, domnule Balcitis, cu Națiunile Unite, este o posibilitate. Însă Comisia trebuie să ia această inițiativă. Dacă Comisia ia o inițiativă, noi o putem examina și putem să ne exprimăm opinia. Însă nu Curtea de Conturi trebuie să aibă inițiativa respectivă. Doamna Ayala Sender, rata erorilor reprezintă o dezbatere foarte importantă, este o dezbatere foarte sensibilă. Însă trebuie să înțelegeți, înțe, înțelegeți că Curtea de Conturi nu poate să spună, uh, nu poate să decidă ce este acceptabil ca uh, rata riscului sau rată, sau rată de eroare. Parlamentul și Comisia ajung la, un, la o concluzie în acest sens. Însă aveți dreptate în cazul Pakistanului și Afganistanului. Nu este foarte clar uh, dacă cheltuielile noastre sunt uh, eficiente. Însă este o dezbatere care stă în exteriorul curții de conturi. Când mă întrebați de paragraful de la pagina 21, acesta trebuie să fie citit uh, diferit. Ce scrie acolo? Se vorbește de valoare obținută pentru fonduri și se uh, vorbește despre trei lucruri. Ultimul este eficiență, dacă se obțin rezultate. Dacă se vrea verificarea ulterioară a obținerii rezultatelor, trebuie să existe un punct de plecare. Dacă spunem la început, vrem să reducem de două ori rata mortalității, Comisia trebuie să dea un nivel de bază, pentru că altfel nu se, pot, nu se poate face o comparație ulterior. Nu putem să evaluăm dacă obiectivul a fost atins sau nu. În ceea ce privește mortalitatea infantilă, aici era foarte clar, Comisia a, a avansat un obiectiv de a reduce de două ori această mortalitate însă nu existau cifre de cifre inițiale. Comisia trebuie să spună în mod clar Parlamentului că pun fonduri la dispoziția statelor la dispoziția Națiunilor Unite în Sudan, Afganistan, Irak și ulterior uh, rezultatele care trebuie atinse trebuie să reprezinte o îmbunătățire, însă Parlamentul poate, trebuie să poată să aibă modalitatea de a verifica cifrele finale cu cifrele inițiale. Dacă se vrea creșterea nivelului școlarizării, trebuie să cunoaștem nivelul actual de școlarizare. Și odată ce am stabilit care este nivelul de la care pornim, în documentul comisiei, atunci putem să fixăm un obiectiv de creștere a scolariz- școlarizării. Însă Parlamentul, după părerea mea, trebuie să poată să judece rezultatele, trebuie să dețină datele de plecare, situația de la început, pentru a putea evalua dacă au existat efecte reale care se pot măsura Iată de ce am dat exemplul respectiv. Vă mulțumesc pentru comentarii. Mulțumesc. Dorește doamna raportor să încheie? Nu? Dacă nu mai există dorințe de dacă nu mai există intervenție, încheiem punctul 4 de pe ordinea de zi și începem discuția punctului 5. O prezentare legată de reforma Oficiului European de Luptă împotriva fraudei, OLAF. Mulțumesc tuturor participanților la dezbatere și dau cuvântul din nou raportoarei noastre, doamna Gresle. Vă mulțumesc. Cred că astăzi uh, vorbesc puțin cam mult, dar este un punct care a fost tot amânat până acum. o actualizare a situației legate de reformarea OLAF. În acest moment, după trei uh, dialoguri tripartite, uh, ne aflăm în situația în care am ajuns la articolul 13a. Nu mai avem atât de mult până la sfârșit. Regăsiți în documentele dumneavoastră toate informațiile necesare și regulamentul revizuit. Și în regulamentul revizuit, lucrurile subliniate sunt lucrurile asupra care am ajuns la un uh, acord. Și la sfârșit, uh, nu atât de tare subliniat, sunt lucrurile care uh, lipsesc, asupra căruia trebuie să ne punem de acord. De exemplu, anexa 1, acolo se regăsesc totuși niște aspecte importante. Și dacă îmi permite să vă spun impresia mea în legătură cu aceste discuții, principala dificultate nu este în discuțiile cu Consiliul, ci cu Comisia și nu cu Olaf, ci cu Secretariatul General. Și mă întreb dacă Olaful este într-adevăr independent în cadrul Comisiei Europene sau dacă nu trebuie să tragem uh, semnale de alarmă, se fac încercări pentru a influența uh, independența uh, Olaf. Cred că în, în următoarea rundă de negocieri mă voi uh, referi la acest lucru. Olaf ne ajută foarte mult în dezbaterile pe care le avem, dar, după cum am spus, dacă am discutat doar cu Olaf, am fi mers mult mai departe. Uh, Două treimi din uh, negocieri se poartă cu Comisia, fie cu mm, cabinetul domnului uh, Semeta, fie cu Secretariatul General. La anexa 1 ne confruntăm în continuare cu o problemă legată de definiție, o problemă pe care nu am rezolvat-o până acum. Ce trebuie să facem cu cuvântul uh, um, irregularități? Până acum, Deci, se, care sunt competențele autorității OLAF în statele membre? Um, OLAF ar trebui să fie uh, să aibă prerogative și legate de aceste uh, nereguli. Încercările pe care le-am făcut nu au fost uh, de succes. Este singurul punct în care Consiliul se opune până acum. Apoi, mai avem uh, probleme legate cu formularea operatorilor economici care sunt implicați în mod indirect. Dacă Olaf poate investiga um, efectele directe sau indirecte. Apoi, prerogativele, prerogativele Olaf de a încheia anumite acorduri, memoranduri de înțelegere, Comisia um, își dorește ca aceste acorduri să nu fie obligatorii din punct de vedere juridic. Cred că acest lucru este clar, dar dacă uh, dar dacă ele nu sunt uh, obligatorii, atunci nu înțelegem de ce ar mai trebui fi încheiată. Apoi, nu este clar ce drepturi ar trebui să aibă Olaf în ceea ce privește accesarea birourilor uh, deputaților și asistenților Um, avem mâine o întâlnire de pregătire și m-ar bucura lucru dacă am putea, m-ar bucura dacă am putea discuta cu și cu raportorii din umbră despre cum am putea reglementa acest lucru. Mai avem o problemă legată de uh, protejarea sferei uh, private și a datelor cu caracter personal. se pune uh, întrebarea legată de accesul OLAF uh, asupra bazelor de date din statele membre și a instituțiilor europene. Apoi se mai pune, mai există probleme legate de drepturile procedurale în cadrul investigațiilor efectuate de OLAF. Până la urmă nu am ajuns la o uh, o procedură stabilită. Rămâne deschisă întrebarea legată de acest consilier revizor. Dacă cineva se sim- consideră că drepturile sale nu sunt respectate, cui să se adreseze, care este procedura în cadrul OLAF, dar cred că ne apropiem totuși de o soluție finală. Baza pentru munca noastră este raportul de la, din noiembrie 2010 și doar câteva puncte nu sunt afectate de amendamentele aduse acestui raport. De exemplu, accesul uh, în, la birourile membrilor, toate aceste puncte au fost discutate separat și mâine dimineață vom discuta cel puțin două dintre aceste puncte. Uh, și mai ales problema um, legată de nominalizarea membrilor Comitetului de Supraveghere care au și alte prerogative în cadrul uh, autorității. Unele teme, teme se suprapun, de exemplu Uh, perioade, perioadele în care atribuțiile se suprapun. Toate aceste lucruri le vom discuta mâine. Unele nu sunt acoperite de amendamentele înaintate până acum. Um, noi avem o procedură de muncă foarte transparentă și pe mine m-ar bucura dacă în cadrul poloneze am încheiat procedura legată de formulare, de formularea textului Președinția poloneză nu mai este atât de optimistă, nu crede că vom încheia acest proces. Poate au pierdut puțin din entuziasm, entuziasmul inițial și aș dori să să subliniez totuși că acest lucru este important. Ultima ședință este uh, stabilită pe data de 6 uh, decembrie. Eu aș dori să continuăm munca și după această uh, dată pentru că Uh, nu vom avea la fel de mult timp la dispoziție, doar ce discutăm lucrurile bugetare acum și aș dori să cer Consiliului totuși să încercăm să ajungem cât mai repede la finalizarea acestui dosar. Noi încercăm să clarificăm uh, lucrurile care țin de noi, de responsabilitatea Parlamentului. Și în acest punct de vedere aș dori să cer colegilor care sunt implicați în această procedură să vină mâine la întâlnirea pe care am stabilit-o la ora 9 dimineața, pentru că avem nevoie de ei. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Ceațic Marcaches. În primul rând, aș dori să o laud pe colega Gresle pentru poziția puternică pe care a adoptat-o față de Comisie și față de Consiliu. Doresc să-i mulțumesc și pentru transparența de care dă dovadă și vorbesc aici în numele colegului meu, eh, domnului Schilacakis, care mi-a spus că lucrurile merg foarte bine din acest punct de vedere. Aș dori să fac trei remarci în legătură cu definiția intereselor financiare. După părerea mea, ar trebui să alegem o definiție, dragă colegă Gresle, care să fie mai cuprinzătoare Eventual, în decembrie vom avea primele, uh, primele propuneri legate de modificarea tratatelor. Dacă ajungem la Uniune Fiscală, vom avea o nouă structură în legătură cu rolul Comisiei, cu rolul Băncii Centrale Europene, vom avea noi sarcini. Deci această definiție trebuie să țină seama de o Uniune fiscală, de o Uniune Europeană federală și am avut discuții în cadrul uh, acestei uh, comisii în legătură cu Facilitatea Europeană de, sta- de, de, de Stabilitate Financiară și de, în legătură cu Mecanismul European de Stabilitate. Acum, în ceea ce privește accesul la, uh, acces, la birourile colegilor, unele cazuri sunt cunoscute. Uh, colegul Salba, de exemplu, Olaf a cerut să se implice în cazul său și prin el a obținut accesul la uh, biroul respectiv, lucru care a clarificat foarte repede cazul. Cred că voluntariatul este un aspect foarte important în acest context. Dacă un deputat își dorește o colaborare cu Olaf, acest lucru trebuie să fie posibil anumite cazuri uh, nu sunt foarte clare și știu foarte clar că în cadrul președinției uh, s-a discutat acest lucru și Secretariatul General a ajuns la o atitudine uh, fundamentală. Dacă nu există motive întemeiate, atunci accesul acesta trebuie refuzat, dar după cum am spus, voluntariatul ar putea să, să rezolve foarte repede acest, acest lucru. Acum o ultimă uh, remarcă legată de Comitetul de Supraveghere. Mulțumesc pentru clarificările pe care le-ați făcut, dar cred că în acest punct trebuie să ne gândim în primul rând la structura și nu la micromanagement. Nu, nu trebuie să ne pierdem, după părerea mea, în, uh, în uh, detalii și îi urez în continuare doamnei Gresle să păstreze această atitudine puternică. Doamna Ayala Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să o felicit pe doamna Gresle pentru activitatea desfășurată în ce privește reforma acestui regulament. Mi se pare fundamentală. Pentru că este vorba și despre birourile deputaților, de exemplu, dar mi se pare că este un punct legat de OLAF, de activitatea OLAF, și anume asigurarea protecției persoanelor juridice și a persoanelor fizice împotriva cărora se deschide un dosar, cu tot ce implică acest lucru. Și în al doilea rând, calendarul din ce în ce mai larg al procedurilor, durata procedurilor. Știm că în unele state membre problema prelungirii procedurilor este un element fundamental al uh, unei democrații sănătoase. Pentru Olaf, Olaful este un animal special, dar este și în interiorul comisiei, dar și independent. Încercăm întotdeauna să-l punem acolo undeva pe tărâmul nimănui mi se pare că există o problemă legată de incertitudine apropo de persoanele fizice sau juridice care sunt obiectul unei anchete. Deci problema manualului ar trebui să fie rezolvată. Trebuie să existe o clasificare care să poată fi evaluată din punct de vedere legal. Uh, Sigur că pot să existe consilieri care pot să aibă interesul să-și apere instituția și uh, când vorbim despre Comisia de Supraveghere, ar trebui să fie singura care să ne poată da informații independente și să supravegheze faptul că la OLAF nu apar situații complexe. Cred că punctul uh, acestui raport uh, ar trebui uh, folosit pentru ca raportoarea să-și exprime preocupările. Pe mine mă preocupă uh, ideea aceasta că de fapt Comisia ar dori să controleze Olaf într-un fel sau altul, deci e nevoie să-i apărăm independența Olafului. Apoi schimbările care au avut loc, schimbări care se petrec la nivelul Olaf, uh, nu merg în sensul pe care l-am dorit mereu, adică să fie o agenție de anchete. Deci trebuie să aibă puterea, capacitatea independentă de a face acest lucru. Olaf e cumva într-un fel de derivă pentru a îndeplini diverse alte funcțiuni care nu întăresc acest element fundamental și anume anchetele independente, atât în chestiuni interne cât și în chestiuni externe așa încât o uh, îndemn pe raportare să se ocupe de acest lucru și mă refer și la garanțiile procedurale și la acele aspecte uh, referitoare la funcțiile OLAF și modul în care și le îndeplinește statistici, studii și așa mai departe, dar nu sunt legate ceea ce dorim noi și anume plus valoarea anchetelor desfășurate de OLAF. Comisia de supraveghere trebuie să fie cea care să nu aibă decât funcția de a supraveghea, de a controla astfel încât să putem menține independența și garanția procedurilor uh, respective. Mulțumesc. Domnul Balcitis. Mulțumesc, domnule președinte. Documentul privind uh, reorganizarea OLAF este foarte important uh, pentru noi, mai ales după ce a intrat uh, în vigoare tratatul de la Lisabona. Este foarte important și îi mulțumesc doamnei Gresle. Doamna Gresle a, mi-a tolerat negocierile, amestecul în negocieri datorită unor motive subiective. Dar, cum spunea doamna Sender, pe bună dreptate, chestiunea principală este cum o să asigurăm independența Olafului. Doar așa vom putea obține ușor informații și vom putea răspunde la întrebările privind rentabilitatea. la urmă, uh, punctul precedent din ordinea de zi am discutat pe larg și au reieșit uh, aceleași principii la iveală și ele sunt valabile și pentru Olaf. Suntem cu toții de acord că ce am realizat până acum este foarte bine. Și cred că Olaf înțelege acest lucru și Comisia Europeană înțelege acest lucru. Și anume că Olaful trebuie să fie independent, că Olaful trebuie să aibă dreptul de a colecta, de a accesa datele, trebuie să aibă oficiali angajați cu putere politică care să poată hotărâ ce se poate face și ce nu se poate face. Pe de altă parte, independența trebuie să fie restrânsă astfel încât instituțiile, instituția să-și pună în aplicare puterea de a desfășura anchete în primul și în primul rând. N-aș dori să menționez uh, progresele care au fost făcute la articolul 11 și uh, problema garanțiilor procedurale și a definițiilor. Cred că propunerea este destul de bună. Uh, trebuie să existe procedurile corecte și trebuie să ne asigurăm că în, în acest proces, așa cum spunea și doamna Gresle, pe parcursul președinției poloneze vom putea ajunge la un acord final pe baza unui document final. Iar în viitor Olaful va fi mai bine definit și va avea o structură foarte clară la nivelul Uniunii Europene, care să aibă un rol conducător în acest domeniu avem o serie de probleme legate de cooperarea dintre autoritățile competențe Europol, Eurogea și statele membre. Departamentul Securității de Stat din statele membre, uh, instituțiile antifraudă din statele membre, care deocamdată nu cooperează așa cum trebuie. Mulțumesc! Mulțumesc, stimate coleg. Comisia dorește să spună câteva cuvinte? Nu vă, vă, nu, nu vreți, asigurați-ne că nu vreți să preluați Olaful. Putem să spunem câte ceva. Comisia este mulțumită de faptul că lucrează cu doamna Gresle pentru a îmbunătăți regulamentul acesta 1073 pe 99. Comisia a făcut această propunere conlucrăm uh, foarte bine și sunt dezamăgită că doamna Cresle consideră că Comisia este problema în aceste negocieri. Noi n-am avut acest sentiment. Considerăm că toate instituțiile apără același obiectiv și anume ca Olaf să fie independent, uh, eficient, Olaf să fie o agenție cu proceduri foarte clare. De aceea Comisia speră că acest regulament va avea în sine cele mai importante dispoziții referitoare la protecție, la garanțiile procedurale și în felul acesta să nu fie nevoie să existe un alt instrument legislativ care să se refere la toate garanțiile procedurale. Garanțiile procedurale trebuie incluse în acest regulament pentru că apoi ar fi nevoie de instrumente legislative de punere în aplicare care nu pot niciodată să meargă împotriva garanțiilor procedurale menționate în regulament. Îmi pare rău că doamna Gresle nu vede lucrurile la fel ca noi. Comisia nu dorește să diminueze independența OLAF, din contră. Comisia însă dorește să protejeze drepturile persoanelor, a tuturor persoanelor, a tuturor instituțiilor și agențiilor. Parlamentul firește că dorește să-și uh, protejeze eurodeputații și asistenții, însă comisia trebuie să protejeze datele personale ale tuturor persoanelor implicate. Deci noi încercăm să găsim soluții, nu ne îndoim că le vom găsi în zilele următoare lucrând foarte deschis și pe o bază voluntară cu doamna Gresler și cu Consiliul. Mulțumesc foarte mult pentru această declarație de intenție. Doamna raportor dorește să mai spună cineva. Olaf dorește să se exprime? Nu. Nu. Dure să doriți să spuneți ceva? Da, domnule președinte, foarte pe scurt. Vreau să subliniez ce s-a spus deja. Și anume că independența funcțională a OLAF pentru desfășurarea anchetelor este foarte importantă. Olaf are o funcție interinstituțională, deci independența aceasta este o plusvaloare primordială. Vreau să confirm într-o măsură cele spuse și anume dialogul tripartit uh, a început foarte constructiv. Olaful nu este puterea legislativă. Noi uh, participăm, dorim să avem o contribuție pozitivă, dar văd că ambele părți uh, sunt angajate să ajungă la un rezultat și sper că această dinamică care a fost lansată grație excelentului raport al Parlamentului și grație dinamismului președinției actuale, va continua. Împărtășesc preocupările doamnei Gresle și anume că dacă nu obținem rezultate tangibile în timpul președinției poloneze, riscăm să se prelungească aceste negocieri. Sper că vom putea face progrese cât mai rapid cu putință. Există o legătură evidentă între această reformă și uh, ce se întâmplă acum și anume reorganizarea OLAF uh, și reformarea procedurilor de lucru. Dorim și noi ca reforma să ajungă la bun sfârșit cât mai repede cu putință și să existe siguranță juridică, certitudine juridică din acest punct de vedere pentru ca procedurile noastre să fie articulate și, bineînțeles, obiectivul garanțiilor procedurale în anchetele OLAF este foarte important. Și eu consider că cele trei instituții care participă au obiective comune, doresc să definească concepția intereselor financiare în cea mai largă manieră cu putință, ținând cont și de evoluțiile instituționale cele mai recente. Deci cred că obiectivele acestea pe care le împărtășim sunt majore și mult mai importante decât de dificultățile pe care trebuie să le surmontăm. Mulțumesc! Raportoarea dorește să spună ceva în concluzie? Da, tocmai pentru că discutăm așa de frumos, aș dori să continuăm această discuție. Nu doresc să uh, nu respect rolul comisiei. Uh, dar trebuie să atrag atenția asupra următorului lucru. Unele, unele puncte m-au îngrijorat. În primul rând, în am negociat împreună și am discutat stru... noua structură gândită pentru, com- co- pentru Olaf și în acest uh, context, noul uh, director general a distribuit o organigramă care reflectă propria viziune asupra organizării OLAF, o uh, organizare care nu reflectă dorințele noastre. Deci mă întreb cât de, uh, dacă se ia în serios acest proces de uh, codecizie. Anumite puncte legate de, de revizuirea internă a legalității uh, procedurale, uh, toate aceste lucruri uh, afectează de fapt raportul nostru și activitatea noastră și aș dori să mă întreb Până la urmă, nu este vorba de atitudinea mea ce ne dorim este să hotărâm împreună cum vom organiza o asemenea autoritate, cum vom organiza OLAF. Acesta este primul punct care nu mi-a plăcut absolut deloc. Apoi, un alt punct, în ceea ce privește independența OLAF. Aud uh, acum că directorul general trebuie să renunțe la o prerogativă uh, funda- fundamentală da, știu că este foarte greu cu aceste telefoane celulare noi. Nici eu nu pot să mi-l stăpânesc pe a meu prea bine. Este vorba de dreptul directorului de a, de a nominaliza, de a angaja un personal. Dacă acest lucru nu va mai, nu va mai exista, este vorba de o um, consecință asupra independenței uh, oficiului. Uh, Apoi un aviz al Comitetului de, Su- de Supraveghere care, uh, după părerea mea, nu este legal, se referă, se referă la așa numitele non-cases, non-cazuri, cazuri în care nu se mai face um, niciun fel de investigație. Într-un asemenea uh, dosar se regăsesc toți, uh, toate numele implicate în dosar, numele uh, celor care au denunțat uh, un caz, uh, informanți dintr-o instituție. Sunt informații foarte uh, importante și în acest context aș dori să se facă, de exemplu, și un raport din partea autorității europene responsabile pentru protecția datelor personale. Apoi, întrebarea ce se întâmplă cu reforma statutului funcționarilor. În acest moment, anumite măsuri uh, disciplinare nu pot fi luate pentru că nu uh, există o hotărâre uh, judecătorească în acest sens. Deci, pe lângă lucrurile discutate de noi, ar trebui să existe posibilitatea de a lua măsuri disciplinare internă în lipsa unei hotărâri judecătorești, pentru că există o analiză internă, trebuie să există o analiză internă a instituției. Toate aceste lucruri, după părerea mea, uh, reflectă existența unor probleme uh, fundamentale. La fel se întâmplă și cu procedura de consultare. Noi ne-am dorit să avem o asemenea procedură de consultare o pe an, să discutăm cu Consiliul, uh, Uh, cât de mare este, cât de mari sunt uh, fraudele și așa mai departe. Și aspectul amintit de colega uh, Sender este foarte important. În 2008 a fost înaintat un amendament legat de, de codul de procedură care să fie hotărât în cadrul în urma procedurii de codecizie și eu m-am referit la acest lucru de, de, de multe ori va, și întotdeauna am ajuns la concluzia că trebuie să discutăm acest lucru împreună cu Comisia Libă. Codul procedural este un uh, proiect foarte important pe care nu l-am inițiat până acum. În ceea ce privește Uniunea Fiscală, lucru amintit de, co- de colegul Marcachis, trebuie să recunosc că nu m-am gândit la acest lucru, dar trebuie să vedem dacă trebuie să modificăm definiția pentru a ține seama de acest lucru după părerea mea, definiția este uh, suficientă așa cum este acum, dar o uniune fiscală ar face necesară o colaborare și mai aprofundată între diferitele instituții europene. Așadar, discutăm acum despre o reformă foarte importantă și ar trebui să fim foarte uh, atenți la ce reformă vom hotărâ. Apoi, independența Comitetului de de supraveghere. Cred că ar putea să mă ajute dumneai. Cred că această independență poate fi poate fi organizată într-un mod uh, pașnic. Văd că acest lucru nu este posibil acum și cred că ar fi foarte bine dacă în regulament ar fi atunci clarificate toate aceste lucruri legate de cine face parte din secretariat, buget și așa mai departe. Despre toate aceste lucruri aș dori să discut mâine cu colegii mei, dacă includem un asemenea amendament în raport sau nu. Îmi dau seama de ce probleme mai avem încă de rezolvat, dar sunt optimistă, uh, am discutat foarte mult și doresc să subliniez că în cadrul discuțiilor noastre în Parlament uh, Atmosfera este una uh, foarte bună. Um, pe toți ne interesează să ajungem la un uh, sfârșit uh, foarte bun, chiar dacă opinia legată de care va fi acest sfârșit este diferit. Aș dori să mulțumesc colegii mele Renata din, secreta- din secretariat care a, a redactat un text foarte bun. Doresc să mulțumesc și asistentei mele care m-a ajutat foarte mult în cadrul negocierilor cu comisiei, În comisia. Știu că este o muncă foarte dificilă, însă nu pot să modific acest lucru și vă cer să avem cu toții răbdare. Vă mulțumesc. Merci. Mulțumim. Comisia, doamna Cles Bujard, a dorit să intervină. Doar un minut. Este vorba de un detaliu ridicat de doamna Gresle, dar care este foarte important totuși. Este foarte important atunci când vorbim despre uh, rapoartele finale închise fără urmări. Doamna Gresle uh, spune că ar, ar putea să apare problema protecției celor care dau informații. Nu este cazul aceste nume nu vor fi incluse în rapoartele finale, fie ca acestea să fie că acestea au urmări sau nu. Deja am reamintit acest uh, principiu OLAF. Articolul 94 al regulamentului 94 al regulamentului actual prevede că în dacă orice document uh, va fi uh, trimis agenției sau organismului uh, vizat. Nu este vorba doar despre comisie, ci de fiecare instituție, organism sau agenție implicată. De ce? Chiar rapor, rapoartele fără urmări pot să ducă la măsuri administrative care pot îmbunătăți gestiunea. Faptul că un raport este încheiat fără a exista urmări, nu înseamnă că uh, este lipsit de interes și nu poate contribui la îmbunătățirea gestiunii financiare. Ar fi foarte negativ uh, ar fi, ca, un, ca un asemenea raport să fie pur și simplu aruncat la coș. Uh, regulamentul actual nu prevede modificări în acest sens și toate instituțiile, agențiile pot și trebuie să fie ținute la curent. Nu este vorba doar de diseminare. Acest raport final rămâne protejat de secret și uh, de uh, caracterul necesitar al uh, informațiilor conținute în el. Mulțumesc, doamna raportor în încheiere. Da, îmi pare foarte rău, dar trebuie să revin asupra acestui punct. Mă refer la avizul numărul 5, care îl recomand colegilor mei pentru a fi citit. Este vorba aici de 38 de cazuri uh, ale Olaf și plec de la premisa că ați, ați citit ce se spune acolo și se spune că sunt aminite numele unor persoane terțe, uh, informații care pot duce la identificarea persoanei care a oferit uh, informații și așa mai departe. Acesta este primul punct la care am dorit să mă refer. Al doilea punct, faptul că aceste rapoarte sunt primite de comisie și de alte instituții, trebuie să ținem seama de istoricul Uh, acestei uh, istoricul Olaf. Există o procedură între uh, Olaf și Comisie și uh, dacă știm foarte clar cum se uh, manifestă această procedură, eu trebuie să spun că, de fapt, responsabilitatea revine Comisiei. Eu sper că avem cu toții același interes, care este următorul, să primim indicii care să fie uh, transformate într-o investigație. După părerea mea, uh, persoanele care oferă informații sunt prea puțin uh, protejate, drept urmare avem tot mai puține uh, informații și protecția acestora este prea slabă prea diluată. Eu îmi doresc ca aceste persoane să fie cât mai bine protejate și trebuie să revin să revin asupra acestui punct. Eventual ar trebui să discutăm din nou cu Comitetul de Supraveghere acest punct, care este atât de important uh, în legătură cu protejarea intereselor noastre financiare trebuie să știm foarte bine ce se întâmplă aici și Comitetul de uh, Supraveghere spune foarte, foarte clar că principiul nevoii de a avea informații este încălcat în mod repetat și transmiterea sistematică a rapoartelor reprezintă o problemă. O problemă. Ne vom vedea uh, Săptămâna viitoare, la ora 9 uh, dimineața, uh, eu îmi petrec în mod sistematic în ultima vreme duminicile în Bruxelles. Am tot mai puțin prieteni pe urmare acest lucru și îmi doresc drept urmare să progresăm cât mai repede cu acest regulament. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc, Inge, pentru această încheiere. Dacă nu mai dorește cineva să intervină, încheiem punctul 5 de pe ordinea de zi. Punctul 6 a fost uh, amânat datorită absenței raportorului, colegul Bart Stas. Dacă nu mai există intervenții, suspend ședința până la ora 15. 15.